Dragi colegi, haideți să începem reuniunea de astăzi. A fost distribuită ordinea de zi, nu am primit uh, obiecții, deci urmăm ordinea de zi, inclusiv voturile. Singura informație suplimentară pe care aș vrea să vă o transmit este că vom avea o discuție comună la punctele 5 și 6 pe textele domnilor Christensen și Hiaric, așa cum am făcut și atunci când am avut primul schimb de opinii. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al reuniunii din 22 februarie V-a fost uh, distribuit procesul verbal. Nu pot să pledez uh, pentru sau împotrivă, dar nu am primit obiecții, deci uh, propun să îl adoptăm așa cum este el. Punctul 3. Comunicări ale președintei. aș avea trei anunțuri de făcut. În primul rând, în dosarele dumneavoastră găsiți schimbul de opinii pe care l-am avut cu președinția spaniolă pe 27 ianuarie. Această comunicare este disponibilă în germană, în engleză și în limba franceză. În aceeași ordine de idei, tot în dosarele dumneavoastră găsiți comunicarea cu privire la delegația pe care am avut-o în Statele Unite în cadrul uh, lucrărilor Națiunilor Unite de pe 3 pe 5 februarie 2010. Comunicarea aceasta este disponibilă în patru limbi, în engleză, în franceză, în germană și în spaniolă. Și, în sfârșit, un ultim anunț care vă este adresat este acela legat uh, de procesul verbal uh, referitor la Consiliul Informal EPSCO, care s-a derulat la Barcelona pe 28-29 ianuarie și la care am participat în calitate de reprezentant acestei comisii. Cel puțin la o parte din lucrări am participat, și comunicarea este disponibilă în engleză, în franceză, în germană și în spaniolă. Dacă nu sunt alte puncte pe care doriți uh, să le ridicați la începutul lucrărilor noastre, vă propun să trecem la punctul 4 și anume analiza amendamentelor depuse pe avizul doamnei Bastos cu privire la dispozițiile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune, în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe și, anumitor, și anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară. Vă amintesc că am cerut cooperarea sporită pe acest dosar și, din păcate, am fost nevoiți să acceptăm o simplă procedură de aviz. Comisia competentă este Comisia pentru Afaceri Regionale și această comisie și-a adoptat avizul pe 17-18 martie. Au fost depuse 26 de amendamente la raportul doamnei Bastos și îi dau cuvântul pentru a ne prezenta aceste amendamente. Doamna Bastos, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc uh, tuturor colegilor care au lucrat la acest raport, care au prezentat amendamente și care vor contribui cu siguranță la îmbunătățirea acestui aviz. Avizul Comisiei uh, Ocupare va conduce la simplificarea politicii de coeziune și ne va conduce la accelerarea procesului și la o mai mare eficiență în execuția programelor. Acestea fiind spuse, după cum s-a spus aici, sunt 26 de amendamente, sunt de acord cu amendamentele 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21 și 26. Amendamentul 5. Este un amendament care duce la îmbunătățirea instrumentelor financiare disponibile pentru a, a se ajunge la strategia pentru mediu și împotriva excluziunii sociale. 7 se referă la dezvoltarea durabilă, 8 la IMM-uri, 9 se referă la prezentarea unui raport Pardon? Vă rog să vorbiți mai, mai rar, pentru că altfel interpreții nu vă pot uh, urmări. Îmi cer scuze, doamnă președintă. Credeam că vorbesc uh, suficient de lent. Reiau, deci, uh, și încerc să vorbesc mai calm. 10 se referă la crearea de întreprinderi, 11 subliniază importanța creării unor reguli pentru ca Fondul Social European să reacționeze rapid în uh, perioada crizelor. 12 vorbește despre utilizarea optimă a finanțelor Uniunii Europene pentru a institui măsuri active pe piața muncii. 13. Utilizarea eficace a instrumentelor. 14. Prelungirea termenului pentru calcularea degajării din oficiu al uh, angajamentului, ținându-se cont de absorpția mai lentă a anumitor programe și de absorpția tardivă. 16. Amendamentul 16 se referă la mediul fără granițe pentru handicapați, pentru persoane cu handicap. Toate aceste amendamente au consecințe pozitive și, ca atare, suntem pentru ele. Însă sunt împotriva amendamentelor 6, 15, 17, 19 și 20. 6 pentru că reduce sfera de aplicare a resurselor financiare, a fondurilor din cadrul politicii de coeziune, împotriva amendamentului 15, pentru că microcreditele nu trebuie să fie acoperite de acest raport. Apoi se propune modificarea calculelor care nu este tocmai uh, potrivită 18 cu privire la rezultatele fiabile, 19 și 20 o întârziere a termenelor pentru în care nu se pot modifica uh, finanțările. După această prezentare introductivă, care sper că a zugrăvit un cadru complet al uh, mizelor, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au prezentat amendamente. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă raportoare. Aș vrea să știu dacă există cerere de intervenție. Deputații cărora nu li s-au reținut amendamentele doresc poate să facă observații. Doamnă președinte, în numele colegilei mei Brigitte Țipăl, care, ast- care astăzi este plecată, aș dori să spun care este avizul dumneaei și asta în ceea ce privește finanțarea de 100% a proiectelor de către Fondul Social European și care e o idee foarte bună. Însă Consiliul în, a ajuns la, a spus în fața Parlamentului că nu este de acord cu ceea ce s-a hotărât și acest lucru este sprijinit și de Comisia Regii. Această finanțare de 100% a dus la discuții foarte lungi și va duce în continuare. A trecut deja foarte mult timp și de aceea noi am dorit ca această propunere care a fost făcută să fie luată în considerare și până în 2007 să se folosească mijloace, să nu se folosească mijloacele care erau amintite acolo. Muito obrigada. Chiar dacă nu am prezentat această propunere, cred că era important să se mențină finanțarea în proporție de 100% pentru țările care au un nivel al șomajului foarte ridicat. faptul că nu este necesară cofinanțarea în acele state membre care se confruntă cu probleme grave, probleme sociale și financiare grave, faptul acesta mi s-a părut o măsură foarte importantă, mai ales în faza actuală. Sigur că știu că asta înseamnă că se va pierde un oarecare timp cu aplicarea regulamentelor, însă cred cu toate acestea că este absolut necesar să facem presiune asupra Consiliului. Trebuie să facem presiuni pentru a atinge acest obiectiv. De asemenea, este important să creăm mecanisme care să faciliteze atribuirea fondurilor și utilizarea excedentelor din anii trecuți. diminuarea cofinanțării într-o perioadă cum este aceasta nu este o idee bună, mai ales în țările care se confruntă cu probleme financiare și economice grave, pentru că riscăm să nu stimulăm coeziunea economică și socială, ci din potrivă, fondurile acestea ar putea să ducă la agravarea inegalităților și divergențelor. Pentru că există țări câteva țări, puține la număr, care uh, pot să cofinanțeze, altele nu. Și ca atare se agravează inegalitățile și nu se promovează coeziunea care este principalul obiectiv al acestui fond. Există și alte cereri de luare a cuvântului. Îi dau cuvântul raportoarei noastre. Aș vrea să o întreb dacă a reușit să vadă cam care sunt șansele noastre de a coopera cu Comisia competentă pe fond, pentru că cred că este foarte important, inclusiv pentru a nu periclita viitorul. Este foarte important să existe o cooperare care să nu fie doar simbolică. E important să se țină seama de amendamentele noastre în comisia jurii. Dacă aveți uh, deja argumente, ar fi interesant de auzit și vă invit să ne mobilizăm pentru ca comisia jurii să acorde importanța cuvenită contribuției noastre, pentru că, după cum știți cu toții, reforma Fondului Social European este elementul central și acesta ne preocupă în cel mai înalt grad. Președinția grupurilor a luat o decizie pe care eu o contest, însă care trebuie acceptată și ce ne rămâne de făcut este să ne fructificăm la maxim capacitatea de intervenție în acest dosar. Doamnă raportoare, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și colegilor care au uh, dorit să se exprime în ceea ce privește amendamentele și care au explicat de ce anumite grupuri politice au prezentat amendamentele și altele nu, mai ales în ceea ce privește finanțarea în proporție de 100%. Cred că este lăudabil faptul că am ajuns la o concluzie pentru că timpul este un element foarte important în această chestiune și cred că vom pierde mai puțin timp, cu cât pierde mai puțin timp pentru a pune la dispoziție fondurile, cu atât vom putea să contribuim mai bine la atenuarea impactului crizei și la crearea de locuri de muncă. În ceea ce privește cofinanțarea sau finanțarea în proporție de 100%, cred că este o chestiune care va trebui dezbătută pe viitor. Doamnă președinte, ne vorbeați despre eventuale negocieri ale raportorului cu Comisia competentă pe fond în ceea ce privește reforma filozofiei fondurilor, în special Fondul Social European și Fondul de Coeziune. Ei bine, nu. Până acum nu am luat legătura cu această comisie. Comisia pentru ocupare are o responsabilitate mare în domeniu și sunt uh, dispusă să particip la negocieri cu comisia competentă pe fond. Aș dori de asemenea să spun că Am încheiat un acord cu Consiliul, un acord care este um, caracterizat prin pragmatism. Dorim, în primul rând, să facilităm accesul statelor membre la fonduri. Salut abordarea pragmatică a grupului socialist și al grupului GUE în această privință, pentru că nu au prezentat amendamente care să ducă la continuarea negocierilor cu privire la uh, finanțarea la 100%. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă raportoare! Într-adevăr, am înțeles că sunteți dispusă să negociați cu Comisia Regii. Nu este suficient să dați dovadă de disponibilitate, e nevoie și de un caracter ofensiv, uh, pentru că trebuie să uh, Uh, forțăm puțin ușa, sigur, cu diplomația care se impune. Pentru că această comisie nu cred că ne așteaptă cu brațele deschise și trebuie să uh, ne impunem puțin. Cât privește faptul că s-a dezbătut în mod deschis problema finanțării în proporție de 100%, cred că acest lucru ține și de explicațiile pe care le-am primit. Această deschidere nu a fost decât temporară. Obiectivul aparent de a ajuta statele membre în perioada de criză este un obiectiv temporar pentru că nu putem vorbi despre o asumare a finanțării în întregime din bugetul Uniunii. Asta pentru a vorbi și despre faptul că propunerea Comisiei nu este foarte interesantă. Nu știu că aceasta va fi linia directoare în ceea ce privește revizuie, revizuirea Fondului Social European. În uh, situația Greciei, dacă în viitorul regulament cu privire la Fondul Social European am putea să ne imaginăm o finanțare în proporție de 100% din partea Uniunii Europene, ceea ce ar necesita o reformă bugetară mult mai uh, în profunzime decât cea negociată în planul de relansare. Însă ar fi bine să dezbatem despre aceste chestiuni cu ocazia raportului dumneavoastră și ar trebui să păstrăm, uh, să avem în vedere aceste piste de reflexie pentru lucrările noastre viitoare. Vă mulțumesc, doamne, doamnă raportoare. Vom vota asupra amendamentelor inițiale pe care le-am uh, le depus colegii cu ocazia sesiunii de votare de mâine. Am încheiat cu acest punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul 5 Aș vrea să îi dau cuvântul raportorului nostru, domnului Ole Christensen, care ni s-a alăturat. Este vorba despre 68 de amendamente care au fost uh, depuse pentru avizul redactat de Comisia Econ, cerințe de capital pentru portofoliul de tranzacționare și uh, pentru uh, procesul de supraveghere a politicilor de remunerare. Domnule raportor, aveți cuvântul. Tak for det, eh, formand. Og tak til mine kolleger for det samarbejde, vi har haft for at... Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc de asemenea și colegilor mei pentru cooperare. Cred că de data aceasta am cooperat foarte bine, s-au uh, depus uh, amendamente de compromis, însă nu suntem de acord cu toate amendamentele și mai ales în ceea ce privește două zone. E vorba mai ales de partea variabilă a bonusurilor. M-am uitat din nou la documente, în așa fel încât să mă asigur că totul corespunde cu ceea ce am hotărât noi cu ocazia ședințelor noastre. Pentru că se evocă și posibilitatea unor comitete care trebuie să existe în băncile de dimensiuni mari. Și acest lucru corespunde cu ceea ce a fost decis cu ocazia summitului de la Pittsburgh. Și am întrebarea următoare, oare nu ar trebui să susținem o astfel de propunere? Apoi, același lucru e valabil și pentru bonusuri, pentru partea variabilă a acestor bonusuri. Ne dorim să evităm acest lucru, însă e o decizie care a fost luată de asemenea cu ocazia summitului de la Pittsburgh. O decizie uh, luată de asemenea la Consiliu și atunci aș dori ca aceste două puncte să fie analizate din nou. Mai există și alte detalii pe care aș dori să le evoc. Eventual am putea discuta pe, în această după-amiază cu diferitele persoane care au înaintat amendamente, în așa fel încât să ajungem la un acord și asta înainte de votul de mâine. Dar, acum dați-mi voie să evoc subiectele asupra cărora suntem de acord și e partea cea mai importantă. Sunt convins că vom contribui în mod pozitiv la raportul Comisiei Econ. Și am speranța că această comisie Econ va ține seama de acest lucru în raportul său. Mulțumesc de asemenea și secretariatului cu care am avut o cooperare excelentă, care a fost într-adevăr foarte, uh, un secretariat foarte util uh, și voi asculta cu plăcere eventualele comentarii pe care le-ați avea de făcut. Mulțumesc! Cineva din partea comisiei care ar dori să ia cuvântul pe

dar poate că, având în vedere stadiul în care ne aflăm în această procedură, poate că e oarecum ciudat să amestecăm lucrurile. Poate că ar fi mai bine să avem o discuție mai precisă în ceea ce privește compromisurile și amendamentele înaintate. Deci, Uh, inițial spusesem că vom analiza aceste două puncte împreună, însă acum aș prefera mai bine să le tratăm separat, să le analizăm separat. Dar dacă doriți să luați cuvântul pe marginea raportului Christensen, puteți să luați cuvântul acum. Mai întâi are cuvântul domnul Thomas Mann. Doamna președinte, um, ich würde gern zum... Mulțumesc, doamna președinte. Doresc să mă adresez colegului meu, Ole. Am discutat la Strasburg ultima oară despre aceste compromisuri și am hotărât că sunt multe pe care putem să le sprijinim, sunt altele cu care nu suntem de acord. Uh, Probabil că ar, trebui să mai exist, ar fi trebuit să mai există niște corecturi care nu s-au făcut în anumite comisii, în ceea ce privește structura guvernamentală și organizațională, părțile integrante din acestea. În ceea ce privește amendamentul numărul 2, și aici există un compromis în care sunt cuprinse doar părerile din partea stângii și noi încă nu am venit cu propunerile noastre. Însă sunt de acord cu compromisul numărul C în ceea ce privește remunerarea variabilă, sunt de acord și trebuie să-l sprijinim, e un punct important. Și am hotărât să scriem că ar ar trebui inclus în strategia de remunerare. Acest punct e interesant și la punctul D, în ceea ce privește managementul, la punctul E, i-am sfătuit pe colegii mei din PPE să fie de acord, pentru că aici e vorba despre rolul important pe care îl are uh, Consiliul European. În ceea ce privește celelalte amendamente, am primit următoarea informație. Cu unele suntem de acord și am avea, cu unele nu și am mai avea câte ceva de adăugat. Noi vrem să fim împotriva compromisului G din partea PPP, dar pentru uh, D și E suntem de acord. Cred că întâlnirea de acolo a avut rezultate, rezultate bune. Însă există și acele amendamente cu care nu suntem de acord, din motive foarte bune, nu au apărut acolo modificări, dar în linii mari totul este bine. Dar ar trebui să discutăm totuși împreună despre ambele rapoarte și să ajungem la un echilibru între cele două. Deci cam acestea au fost sfaturile mele pentru grupul meu politic și anume să fim de acord. Există lucruri care ar mai putea fi schimbate, ar fi frumos dacă am putea să facem acest lucru. Dar realitatea și principiile diferă. Mais, euh, euh cher vice quand vous dites... Euh... Mulțumesc. Domnule vicepreședinte, când spuneți că trebuie să ne mișcăm, înțelegeți prin asta, aveți anumite propuneri de amendamente? Sau sunt amendamente pe care nu le doriți? Sau e adevărul undeva la mijloc? Äh, sich zu bewegen ist ein să ne mișcăm. De asta am vrut să spun. Ole deja lucrează foarte bine, dar compromisul înseamnă să mai discutăm. Dacă noi din PP spunem da pentru ce, deși e, poate că putem să schimbăm ceva în ceea ce privește punctul A. Dar, bine. Însă, în... suntem de acord cu ce, deși e, dar cu restul nu prea. Bun, alors, tout ça est à lire entre les lignes. Ok, foarte bine. Atunci o să să citim printre rânduri, pentru că inițial n-am înțeles prea bine care era jocul la care eram spectatoare. Îmi imaginez că principalii protagoniști au înțeles exact despre ce este vorba. Merci. Euh, je voudrais tout d'abord remercier. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Cristensen pentru munca depusă. Uh, doresc să-i mulțumesc pentru faptul că a discutat cu toate grupurile politice, mai ales cu verzii, în realizarea acestor compromisuri care uneori au fost destul de greu de obținut. Aș dori să insist asupra faptului că regretăm un lucru, și anume că nu s-a mers destul de departe în ceea ce privește supravegherea, reglementarea acestor bonusuri. Uh, să avem un termen care să nu fie de 2 ani, ci de 5 ani în ceea ce privește amânarea plăților acestor bonusuri. Dar, pe de altă parte, am reușit să înregistrăm progrese semnificative în ceea ce privește amendamentele înaintate de vers, mai ales partea referitoare la uh, bonusurile variabile, integrarea salariaților în momentul în care se elaborează politici de remunerare, uh, organizarea, așa cum a fost amintit, unor comitete de evaluare independente și luarea în considerare a obiectivelor în materie de uh, răspundere socială și de mediu a întreprinderilor în momentul în care se evaluează performanța pe termen lung. Deci, dragi colegi, nu pot decât să doresc un lucru și anume că aceste amendamente de compromis să fie adoptate cu o majoritate mâine și astfel să facem o mică presiune amicală față de Comisia Econ, în așa fel încât propunerile noastre să aibă o urmare. Mulțumesc, spune doamna președinte. Eu vreau să intervin în ceea ce privește compromisul A. Pentru că înțeleg această nevoie de mișcare pe care a exprimat-o domnul Thomas Mann. Se pare că am avea o dificultate în ceea ce privește aceste comitete pentru uh, salarii, pentru uh, bonusuri. Într-o viață anterioară am învățat că aceste comitete uh, au tot fost discutate de foarte multă vreme și făceau parte la un moment dat din acele elemente cuprinse în propunerile primului raport care evoca toate aceste chestiuni de guvernanță în sânul Uniunii Europene. Era cu mult înaintea perioadei Barroso, era vorba de raportul Winter, în care organizarea, instaurarea unor astfel de comitete era propusă. Însă de atunci și până acum, printre elementele de răspuns față de criza cu care ne confruntăm, am văzut că și la Basel această chestiune a îmbinării dintre supravegherea riscurilor și evaluarea salariilor, a bonusurilor, vedem că era vorba de un element deosebit de important pentru a contracara tendințele spre un risc mult prea ridicat. Însă mie mi s-ar părea mi-ar părea rău și în plus de asta și raportorul a amintit acest lucru, faptul că Uh, la Pittsburgh au avut aceste discuții. Știm că americanii deja nu mai sunt prea interesați de uh, rezultatele de la Pittsburgh. Atunci ne-am putea pune întrebarea de ce noi europeni ar trebui să reluăm aceste elemente. Mi s-ar părea oarecum paradoxal totuși să nu respectăm angajamentele pe care le-am cerut și celorlalți să și le ia la Pittsburgh. Și aceste comitete de supraveghere a bonuselor și salariilor figurează printre concluziile acelui G20, care reprezintă de altfel doar o primă etapă. Sper deci Nu știu care e mișcarea ce se va organiza, dar sper totuși că vom analiza din nou această miză în miza compromisului A, cu atât mai mult cu cât observ că e un subiect care în discuții, mai ales în negocierile cu patronii, nu e un subiect neapărat ă, tabu. Există anumiți patroni care dau dovadă de deschidere față de această propunere, care sunt conștienți de faptul că trebuie să accepte o astfel de propunere. Haideți mai bine să formulez așa. Că e nevoie de anumite structuri care să meargă în această direcție. Ar fi deci Păcat pentru densitatea raportului Christensen să nu reușim să obținem acest compromis. Și acum domnul raportor are cuvântul. Dar înainte de asta aș trebui să știu dacă mai sunt și alți colegi care ar vrea să ia cuvântul. Nu este cazul, atunci domnul raportor vă rog să încheiați această discuție. Øh, er Mulțumesc, doamna președinte, pentru aceste observații. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră, doamna președinte, în așa fel încât să reușim să ajungem la un acord în ceea ce privește aceste două amendamente de compromis. Nu știu cum anume vom face, poate că împreună cu Thomas Mann am putea să ne întâlnim în această după-amiază, am putea discuta și am putea vedea cum anume vom obține un acord. Eu aș vrea să facem acest lucru. Doamna președinte, atunci foarte bine, dacă vă văd plecând din sală, nu voi fi supărată, însă, din păcate, nu va mai fi prea multă lume care să asiste la dezbaterile ulterioare. Deci vom vota mâine acest proiect de aviz. Și acum vă propun să ajungem la raportul domnului Iaric Acolo au fost depuse 5 amendamente de compromis. Aș dori să spun domnului raportor uh, lucrul următor. E vorba de un aviz, un aviz pe care noi îl emitem vis-a-vis -vis de Comisia Jurii. Raportul domnului Lene nu este deocamdată, din păcate, disponibil decât în engleză, din câte știu eu, și în orice caz a fost depus foarte târziu pe 4 martie, dacă nu mă înșel. Și vă amintiți că în momentul în care am examinat raportul dumneavoastră pentru prima dată, una din preocupările noastre a fost să verificăm că aria acoperită de raportul de inițiativă al domnului Lene uh, corespundea cu starea de spirit a mm, cu starea de spirit, cu îngrijorările care ar trebui să fie luate în considerare. Nu știu dacă dumneavoastră, domnule raportor, ați reușit să să examinați textul de bază pe care în principiu noi ar trebui să-l completăm. Poate că ar fi bine totuși ca până mâine, în momentul în care vor avea loc voturile, să analizăm și acest text de bază. Însă acum vă dau cuvântul pentru a analiza amendamentele de compromis. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la redactarea acestui aviz și mă bucur de faptul că am reușit să ajungem la un acord bun între toate grupurile politice, PPE, ALDE, Socialiști, Verzi și GUE. În ceea ce privește amendamentele, voi încerca să le abordez în mod tematic. Amendamentele 4, 5 și 6 se referă la răspunderea modelului actual al remunerărilor în sectorul financiar și în modul în care se uh, asumă anumite riscuri. De aceea, în compromisul A, am îmbinat aceste elemente și subliniem faptul că profiturile generate au fost calculate pe un sistem de rentabilitate pe termen scurt, deconectat de economia reală și fără să țină seama de lucrători. Din aceste motive, nu pot să susțin amendamentele 8 și 9, pentru că impactul acestui sistem de remunerare asupra economiei reale este un impact negativ. Acum, amendamentele 11, 12 și 13 sunt grupate în compromisul D și cer organizarea unei noi arhitecturi financiare care să se bazeze pe reguli prudențiale și deontologice, uh, supravegheate de autoritățile naționale și europene, care să aibă puteri și competențe uh, obligatorii și de sancțiune. Comisia noastră pentru ocupare trebuie să transmită un semnal clar în ceea ce privește instaurarea acestor uh, organisme, tocmai pentru a reglementa uh, sistemul financiar și acest lucru se poate face prin discuții la nivel european și mondial. De aceea susțin amendamentele 26 și 28 din partea doamnei Perez, care lansează această abordare europeană. Amendamentele 14 și 15. Amintesc faptul că, la un moment dat, Comisia a făcut recomandări pe 30 aprilie 2009 referitor la salariile uh, din domeniul financiar. Acestea sunt îngrupate în, în compromisul C. Se cerea uh, o răspundere socială și de mediu din partea întreprinderilor. Și aceasta figurează în amendamentele 16-17 ale domnului Coferate, Coferati, dar și 25 și 26 pe care le-am îmbinat în compromisul E. Răspunderea socială, de asemenea, este legată de lupta împotriva oricărei forme de discriminare, așa cum se spune în amendamentul 32, chiar și uh, în ceea ce privește egalitatea salarială între femei și bărbați, amendamentul 34. De aceea, acest amendament uh, al doamnei Dalij îl susțin. Apoi, discutăm despre remunerări Aici am avut uh, amendamente foarte numeroase, de la 18 până la 24 și am propus să le grupăm în compromisul D. Dacă suntem cu toții de acord asupra faptului că remunerările uh, cadrelor de conducere au avut un impact nefast și au încurajat asumarea unor riscuri uh, prea mari, atunci trebuie să ne aplecăm asupra acestor remunerări sub diverse forme care sunt uh, în plus față de salarii. Ne referim aici la bonusuri, la acele acele parașute aurite pe care le primesc managerii. Deci, e cu atât mai mult când e vorba de întreprinderi care au fost subvenționate de stat. Aceste venituri trebuie să fie impozitate în funcție de legislația în vigoare, așa cum sunt impozitate și veniturile din uh, piața muncii. Uh, pentru că vedem că deocamdată există un dublu standard, un, o dublă reglementare, iar rezultatul, sumele care provin din această impozitare, așa se propune în amendul 36 al domnului Baltazer și doamnei Messner din partea PPE, deci, măsurile de protecție ale ocupării și ale economiei reale sunt absolut fundamentale. E o idee pe care o susțin de aceea, veniturile care provin din această impozitare ar putea să fie orientate către o finanțare a serviciilor publice, a serviciilor sociale, care, bineînțeles, au fost afectate din cauza crizei economice și care reprezintă, de altfel, instrumente de luptă împotriva crizei. După părerea mea, remunerarea și uh, răspunderea socială și de mediu e, sunt subiecte la care uh, lucrătoarea ar trebui să aibă un cuvânt de spus. De aceea, amendamentele 41 și 42 nu le pot susține, pentru că acestea limitează aceste aspecte, aspecte doar la regulile deja în vigoare. Ori salariații au nevoie de drepturi suplimentare, având în vedere că se confruntă cu o concurență Uh, sporită. De aceea aș prefera să păstrăm amendamentele 39 și 40 care întăresc drepturile lucrătorilor și care încearcă să combine politica de remunerare cu politicile de uh, creare de locuri de muncă. Și acest lucru trebuie să poată fi verificat în întreprinderi. De aceea am introdus amendamentul 25, care fixează un cadru multianual, cel puțin 3 ani, pentru a avea posibilitatea de a evalua impactul social al deciziilor luate. Și acest cadru trebuie să aibă un impact asupra uh, salariilor în momentul în care se uh, ajunge la un bilanț negativ. Și îl susțin, susțin amendamentul 46 a domnului uh, Șogor în ceea ce privește plafonarea, poate chiar interzicerea totală a anumitor uh, indemnizații în momentul în care uh, contractul se termină. Apoi, noi am fi dorit o, o impozitare mai importantă și progresivă a bonusurilor variabile. egalitatea de impozitare în ceea ce privește veniturile de pe piața muncii și veniturile pentru cadre este o realitate, este absolut necesară și vedem, criza ne demonstrează că taxarea, impozitarea capitalului pe baze mai uh, ridicate uh, ar putea să fie un element foarte eficient uh, pentru uh, a lupta împotriva crizei. Doresc să mulțumesc tuturor pentru observații. Mulțumesc, spune doamna președinte, doamna Deli. Euh, je voudrais euh, féliciter pour euh, l'excellent travail. Aș dori să-l felicit pe colegul meu, domnul Le Iaric, pentru munca depusă, o muncă excelentă. Și aș dori să revin asupra unor propuneri. Bineînțeles, nu asupra amendamentelor de compromis, pentru că verzii sunt uh, mulțumiți cu ele, în principiu. Mă bucur de faptul că astăzi figurează negru pe alb faptul că se poate opera o plafonare a veniturilor uh, dar îmi pare rău că nu am reușit să obținem un acord în ceea ce privește o astfel de plafonare cu cifre concrete. Deci un venit maxim, care mie mi se pare o idee care e din ce în ce mai uh, acceptată la nivel american și ar fi păcat să nu avem această abordare și la nivel european și asta repede, destul de repede. Eu aș fi vrut să propun o cifră precum de 40 de ori mai mult decât uh, venitul mediu, ceea ce înseamnă, bineînțeles, de 40 uh, de ori mai mult, uh, înseamnă o sumă de 44.000 de euro. Mă bucur de avizul pozitiv emis de raportor față de um, amendamentele verzilor, mai ales în ceea ce privește refuzul de discriminare, egalitatea salarială între femei și bărbați și mai ales în ceea ce privește lupta împotriva paradisurilor fiscale. Vă mulțumesc pentru atenție. Are cuvântul domnul Coferati. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să îi spun domnului Iari că a făcut o treabă excelentă, nu a fost deloc ușor ceea ce a avut de făcut. Cred că munca făcută pentru a se ajunge la aceste compromisuri cu care în linii mari sunt de acord, este foarte importantă. S-a ajuns la reconcilierea a două cerințe. Acest lucru nu e ușor de făcut și aceste două cerințe nu au fost ușor de balansat, de adus într-un echilibru. Prima cerință este următoarea. Aceea de a introduce și de asemenea de a cere existența unor condiții etice în ceea ce privește remunerarea muncii. Și aici intră în joc și responsabilitatea de care trebuie dată dovadă. Pe de altă parte, e nevoie de transparență. Această transparență a lipsit de foarte multe ori. Transparența în ceea ce privește remunerarea și salariile este un factor care ajută. Transparența ajută la stabilirea de practici bune și consistente din partea companiilor încurajează de asemenea oamenii să nu profite de anumite condiții din munca pe care o exercită. Așa că acest echilibru este unul foarte important. Și mai mult, trebuie să luăm în considerare aceste reguli și standarde care ne ajută să avansăm, să ieșim din această situație pe care am moștenit-o. Vorbesc despre problemele mari din, sector, din sectorul financiar. E o problemă generală. De aceea trebuie să existe consistență în muncă respons și responsabilitate. De asemenea, e nevoie și de un nivel de recunoaștere. E nevoie de coerență în acest sens. Cred că trebuie să luptăm împotriva următoarei idei. Trebuie să ne întoarcem la acea, acel document despre responsabilitatea corporațiilor. observăm că există companii care promovează forme de remunerare care nu reflectă activitatea companiei ca atare. Nu ne dorim ca sistemul să devină mai rigid. Nu reușim întotdeauna să-i facem pe oameni să se comporte cum trebuie, prin obligându-i. Trebuie să găsim un echilibru între cerințe și între ceea ce e văzut ca fiind un comportament adecvat și cred că domnul Iaric a încercat să facă acest lucru și apreciez mult acest fapt. Însă cred că am ajuns într-un punct în care ar trebui să ne arătăm aprecierea și sprijinul. Mulțumesc mult, domnule Coțman, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportarea din partea ALDE se ocupă acum cu altceva, e în Washington și de aceea m-a rugat pe mine să o reprezint astăzi aici. Doamna Meissner uh, se ocupă tocmai cu aceste probleme. Ea a vorbit despre problemele etice din perspectiva crizei cu care ne confruntăm acum. Ea a spus că nu trebuie să ajungem la o suprareacție în ceea ce privește controlul. De aceea este foarte important să uh, nu fie scăpat din vedere principiul subsidiarității. În ceea ce privește uh, politica de remunerare, aici companiile sunt cele responsabile. Structurile sunt foarte diferite și nu trebuie să uităm acest lucru. Tocmai uh, întreprinderile mici și mijlocii intră în joc aici și acestea sunt foarte diferite. Cu toții știm ce s-a întâmplat și ce remunerații existau în Statele Unite ale Americii și de aceea trebuie să ne gândim foarte bine. Trebuie să vedem ce rol are remunerarea. Vreau doar să vă atrag atenția asupra următorului fapt și anume trebuie să ne gândim mai bine. Discuția pe care trebuie să o ducem nu are de a face cu răspunderea la care trebuie să o aibă întreprinderile, ci aceasta trebuie să le fie explicată, să fie foarte clară. Când în Germania se discută despre remunerare și de adunările acționarilor care vor trebui să iau hotările în viitor și acesta este tot un pas spre o mai mare responsabilitate. Unii nu sunt uh, de această părere și mă refer aici la ce a spus domnul Baltazar din partea PPE-ului. Doamna Meister, Meisner este pentru și ea va sprijini acele amendamente de compromis. Vă mulțumesc. Merci, uh, Madame Pascal Gruny. Mulțumesc, urmează doamna Gruny. Și apoi domnul Herman va avea cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Mă interesează foarte mult uh, avizul acesta, criza financiară s-a tradus printr-o criză economică și socială. Totul a avut la origine o proastă gestionare a băncilor. Și în ce privește remunerările, sunt de acord că trebuie ca acestea să fie realiste, trebuie să fie legate de responsabilități și de rezultate. Aceste remunerații trebuie să poată fi acceptate de către cetățeni. Nu sunt de acord însă cu plafonarea remunerărilor, pentru că în cazul acesta vom institui niște grile în funcție de cifra de afaceri și de alte criterii și cred că ar fi foarte greu Mă întreb dacă colega mea, înainte de a se ocupa de responsabilii uh, de bancă care își asumă riscuri și care au o muncă enormă, mă întreb dacă s-a ocupat de jucătorii de fotbal profesioniști care și ei primesc uh, salarii în privința cărora ne-am putea pune întrebări. Eu una cred, deci, că într-adevăr sunt lucruri foarte interesante în acest raport. Nu aș putea să votez raportul în întregime pentru că este prea strict, însă aș prelua amendamentul 16 care corespunde bine cu doleanțele mele, măsuri care să nu includă plafoane. Cam aceasta ar fi poziția mea. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Olmer și apoi domnul Thomas Mann. Uh, scuzați, nu am înțeles numele. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Uh, thank you. I will speak my own language if you don't. Vă mulțumesc, voi vorbi limba mea maternă. Doamnă președinte, vreau să spun că sunt uimit de această discuție pe care o urmăresc. Am început prin a citi ce înseamnă termenul deontologic. Eu am studiat și folosit limba engleză vreo 65 de ani. Nu am mai întâlnit niciodată acest cuvânt de limba engleză, așa că nici nu sunt sigur ce înseamnă el. Însă întreaga dezbatere s-a bazat pe următoarea presupunere. Băncile și alte instituții financiare financiare sunt singurile, singurele responsabile pentru problemele cu care ne confruntăm. Ar trebui să vă amintesc că nu sunt doar ele de vină. Problemele au început în America cu președintele Jimmy Carter și succesorul acestuia care au care au, uh, împrum, au dat cu niște instituții care au împrumutat bani unor oameni care nu puteau să-i mai dea înapoi. Uh, S-au menținut mult prea timp ratele de dobândă, acest lucru s-a întâmplat și în Europa, așa că s-a ajuns la o bulă a prețurilor și uite așa am ajuns noi în această problemă. Deci aceste decizii au fost luate și de instituțiile financiare, dar nu doar ele sunt de vină. Statele sunt cele care trebuie să decidă o politică monetară și rata de dobândă. Ele trebuie să reglementeze piețile, piețele financiare nu depinde de acest Parlament sau de această comisie să vină cu regulamente, regulamente foarte stricte în ceea ce privește instituțiile financiare. Sunt de acord cu ce a spus domnul Kreitz, nu sunt de acord, sunt de acord cu ce a spus domnul Kreitzman, din păcate a plecat, dar e adevărat că acest lucru nu depinde de comisia noastră. Comisia Europeană nu trebuie să fie cea care vorbește despre taxare, ce fel de taxe ar trebui să fie impuse și pentru ce. Aceste taxe, impozitări ipotetice, s-au discutat despre ele fără a fi clarificate. Cred că în Uniunea Europeană și în această comisie nu putem lua decizii despre ce impozite pot fi făcute și cum să fie cheltuite. Acest lucru e undeva între scandalos și absurd și de aceea eu, nu voi, eu voi sprijini cu mare dificultate propunerea care a fost făcută. Vă mulțumesc! Cher coleg, mulțumesc, uh, stimat coleg! Lângă mine se află un expert în limba greacă care îmi spune că termenul teontologie provine din greaca veche. Și vă citesc definiția din dicționarul meu, ansamblul de reguli și atribuții profesionale, deontologia medicală desemna îndatoririle medicului, astăzi desemnează îndatoririle tuturor profesiilor, deci presupun că se referă și la piețele financiare. Domnul Thomas Mann și apoi doamna Morin. Domnul Thomas Mann, mulțumesc, doamnă președinte, și eu voi spune în franceză, Madame la Présidente, deși... Da, bine, doamna președinte, aș dori și eu să mă exprim asupra acestui punct. Faptul că domnul Kreuzmann nu mai este aici nu are de-a face cu faptul că nu e interesat de această dezbatere, ci trebuie să meargă într-o altă comisie unde va lua cuvântul. Tocmai m-a anunțat că asta se întâmplă. Vreau să spun următorul lucru. Există companii care au o răspundere foarte mare. Majoritatea dintre ele sunt întreprinderi mici și mijlocii. Ei sunt cei care poartă răspunderea în vremurile acestea atât de grele, dar sunt alte companii care nu au nicio, nu își asumă niciun fel de răspundere. Cred că trebuie să ne fie clar când trebuie companiile să fie răspunzătoare. De curând am avut ocazia să discut cu cineva care are care, se, care lucrează în domeniul bancar și am discutat despre bonusuri. În Germania și în Statele Unite ale Americii, companiile acelea uh, plătesc bonusuri doar după ce s-a trecut o perioadă de 5 ani. Deci nu pur și simplu am vândut un produs foarte bun și apoi imediat se primesc bonusuri. Nu, există o astfel de poziție, o poziție pe termen lung. Să existe parteneri pe termen lung în cadrul companiilor. Cred că este o poziție foarte diferită și mi se pare una importantă, pentru că aici se regăsesc clar acest termen de pe termen lung. Cred că e un element important, însă în ceea ce privește nivelul, aici lucrurile sunt puțin mai uh, dificile. Și asta când ne gândim că lucrătorii trebuie să aibă și un fel de răspundere și cum se pot folosi de aceasta. Unii au spus că trebuie să uh, ne bazăm pe pe finanțele care le avem acum și mai târziu acestea să fie împărțite. Dar e o cu totul altă idee politică și cred că intervine aici răspunderea etică. Egalitatea nu este ceva dat. Trebuie să ne, să ne axăm pe acele companii care sunt conștiente că există și o răspundere etică și pe ele ar trebui să le sprijinim. Am, auzit, am uh, din partea PP am venit cu niște amendamente și cred că s-ar putea ajunge la un echilibru mai bun în cadrul acestui raport. Eh, merci beaucoup, madame. Euh, mulțumesc foarte mult. Doamna Mora, după care doamna Deli, care dorea să revină din nou în această dezbatere, în principiu nu așa se derulează lucrurile, dar cred că putem acorda acest lucru. Doamna Moha, mulțumesc, doamna președinte. După părerea mea, acest raport este pe ansamblu extrem de interesant. Având în vedere furtuna, uraganul economic cu care ne confruntăm și asta la nivel mondial, împărtășesc cele spuse de domnul Thomas Mann uh, de curând și de cele spuse de Pascal Grăni adinaori. Uh, cred că trebuie să evităm un amestec, să plasăm toată lumea în, în tabăra bandiților și asasinilor. Știm foarte bine că există oameni, așa cum spuneați adinaori, care au deontologie, care au etică în domeniul întreprinderii, în domeniul băncilor. Există oameni care respectă niște reguli clare, care pot fi înțelese de toată lumea dar trebuie să respectăm aceste medii de afaceri, să respectăm dinamica lor, pentru că ele sunt cele care creează uh, locuri de muncă. Uh, locurile de muncă sunt, de fapt, salarii pentru lucrători, pentru cei care lucrează în astfel de întreprinderi și bănci. E nevoie de o anumită marjă de manevră. E clar că e nevoie de un cadru, dar e nevoie de deontologie, însă nu trebuie să stopăm uh, o evoluție firească, să nu introducem elemente care ar putea contracara evoluția firească a lucrurilor. Dacă avem un exces de reglementare, atunci acest lucru ar fi pur și simplu contrar intereselor noastre colective. Acum, în ceea ce privește amendamentul 16, în nume propriu, uh, Aș dori să vă spun că am exact aceeași poziție ca și doamna Groni și asta exact din aceleași motive. Doamna președinte, doamna Deli, da, mulțumesc doamna președinte. Aș dori să amintesc faptul că în 2 ani de zile această criză financiară a reprezentat pierderea de 10 milioane de locuri de muncă a unor oameni care nu sunt absolut deloc vinovați. Și vedem că, în plus de aceasta, există niște practici indecente, spre exemplu bonusurile. Uh, Uh, celor care lucrează în bursă, care au uh, progresat cu 50% în 2009 față de 2008, unde e vorba aici de cifre de 7 miliarde de euro. La Paris, bursa din Paris e exact același lucru, câteva miliarde de euro. Aici e vorba pur și simplu de cifre indecente, de avem nevoie de deontologie. S-a spus adinar, da, luați drept referință Statele Unite, însă aș dori să amintesc un lucru. În uh, perioada de criză, în 1942, Roosevelt a instaurat această plafonare a veniturilor, care a permis o reducere a inegalităților dintre cei mai săraci și cei mai bogați. Deci deontologia trebuie să țină seama și de această, uh, acest aspect al uh, dreptății sociale. Și poate că situația futbaliștilor va fi abordată într-un alt, într alt document. Mulțumesc. Care cuvântul, domnul Clark? Madam President. Uh, Vă mulțumesc, doamna președinte. Și eu m-am ocupat, și pe mine m-a preocupat acest cuvânt deontologie. Însă în ceea ce privește considerentul A, aici se spune că deontologia are de a face cu asumarea riscului, cu mai mult intervenție din partea doamnei președinte. Vă rog, doamna președinte, să mă lăsați să continui. Doamna președinte, ne citiți acum din raportul domnului Ilene. Vorbesc în limba dumneavoastră, așa că nu aveți nevoie de căști. Citiți raportul domnului Ilene, care este raportul din comisia principală și nu raportul domnului Iric. Dar eu vorbeam despre deontologie, despre acest cuvânt. Pot să continui? Cum am spus cum apare acest cuvânt în document. Cred că ar fi de preferat următorul lucru. Companiile să asculte de sfaturile celora care au făcut analize și au venit cu sugestii, dar să le fie cerute să fac, să, ia asemenea, să facă asemenea practici sau să li se spună ce să facă, uh, iar faptul că acest com această comisie vrea să vină cu un cadru care să le spună companiilor ce să facă e un lucru complet diferit cu care nu sunt de acord. Mulțumesc. Mai sunt și alte cereri de luare de cuvânt? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să fac și eu o precizare, să repet un argument și anume un aspect care ă, mie mi se pare foarte important și anume cel de gender mainstreaming, adică adică despre ceea ce apare acest raport ar trebui să apară în acest raport și anume Comisia ar trebui să-și ia în serios munca în ceea ce privește faptul că trebuie să fie încurajate femeile în poziții de conducere. Acest lucru mi se pare foarte important. Este un aspect asupra cărora trebuie, asupra cărora trebuie să fim de acord și să luăm în considerare. Uh, merci. Est-ce qu'il y a Președinte, mulțumesc. Mai sunt și alte uh, cereri de la de cuvânt? Domnul De Rosas. Uh, thank you. I just, um... Vă mulțumesc. Continui și eu discuția despre deontologie și faptul că acesta nu e un cuvânt din limba engleză. Uh, Aș dori să îi mulțumesc domnului Henor că limba engleză, care e și limba mea maternă pentru că vin din Irlanda, și anume că 50% dintre cuvintele din dicționarul englezesc vin din limba franceză. Um, Doamna președinte, da, și franceza are câteva rădăcini comune cu limba greacă. și știm foarte bine că aceste limbi fac parte din patrimoniul nostru cultural. Notez faptul că uh, două dintre aceste limbi sunt din zona Mediteranei. După cum vedeți, uneori bazele civilizației noastre sunt situate în jurul Mediteranei și se transpun prin anumite elemente pe care ar fi bine să le amintim din când în când. Aș dori să știu dacă mai sunt și alte dorințe de luare de cuvânt. Dacă nu este cazul, atunci dau cuvântul raportorului nostru. Mulțumesc, doamna președinte. Dorăm doar să mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbatere. Aș fi vrut să fac câteva observații, două, trei observații. În ceea ce privește întrebarea care a fost adresată referitoare la diferitele întreprinderi care există, bineînțeles, acest lucru toată lumea știe acest lucru, nu se referă la o directorul unei întreprinderi mici sau mijlocii. Cu toții știm că aceștia nu au salarii mult mai mari decât cele ale angajaților lor și de multe ori sunt, uh, au exact aceleași salarii, deci nu ne referim la ei. În al doilea rând, referitor la această întrebare, trebuie să legiferăm sau nu? Uh, da, e adevărat, avem o dezbatere, aici emitem un aviz, și la un moment dat trebuie să luăm o decizie, să știm ce vrem. Dacă noi nu suntem oamenii aleși de către uh, popoarele europene și care să se ocupe de o organizare a entităților uh, existente în Uniunea Europeană, atunci poate că n-ar fi cazul să avem o astfel de dezbatere. Dar dacă plecăm de la ideea că trebuie să organizăm într-un mod sau altul Uniunea Europeană și deci, în consecință, să legiferăm, uh, atunci e vorba de democrație reprezentativă, suntem reprezentanți ai popoarelor. Ceea ce eu constat este că deocamdată nu suntem într-o tendință în care lăsăm lucrurile să se dezvolte singure. Cineva a spus adineori că taxăm, impozităm prea mult, însă ceea ce observ în momentul de față este că vom uh, spori impozitele pentru uh, poporul din uh, Grecia, e vorba de TVA, însă nu trebuie să cerem impozite suplimentare față de cei care au creat această situație de criză. E paradoxal. Apoi, ceea ce discutăm noi aici sunt subiecte discutate și în alte instanțe, mult mai importante decât comisia noastră. Vă amintesc, spre exemplu, summitul G20. Autoritățile europene ieri au discutat acest lucru la nivelul Consiliului de Afaceri Economice și Finanțe. Această dezbatere există și în Statele Unite, deci vedem clar că e nevoie de decizii de, cu caracter legislativ fără de care ne-am confruntat cu adevărată legea junglei. Și atunci ar trebui să uh, dizolvăm această comisie. Eu sunt împotriva legii junglei, pentru că știu că de multe ori victimele sunt aceleași, anume cei care nu au decât un loc de muncă sau o pensie pentru a avea uh, un venit care să le permită să supraviețuiască. Deci mulțumesc tuturor pentru observațiile constructive și pozitive. Foarte bine spune doamna președinte, vom vota pe marginea acestui proiect de aviz mâine cu ocazia voturilor. Ajungem acum la punctul 7 și vom da cuvântul colegului nostru Sergio Coferati. E vorba de avizul său pentru Comisia Econ în ceea ce privește sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice pentru o economie în redresare. Domnul Coferati, aveți cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor care și-au trimis comentariile în ceea ce privește textul pe care li l-am prezentat. Le mulțumesc și celor care au depus amendamente. Am fost foarte mulțumit să văd că majoritatea amendamentelor care au fost depuse, acele amendamente care au fost depuse de președinte și de alți colegi, sunt uh, dej- urmează deja obiectivul și anume aceea de dezvoltare a textului. Dați-mi voie să uh, trec asupra un, anumitor pasaje dintre aceste compromisuri și aș dori de asemenea să vin cu soluții. Cred că se poate ajunge la consens. Singurul coleg care a trimis amendamente care nu cred că sunt acceptabile este domnul Piedado. Tutto legittime. Fanno... Doamna Figueiredo. Cred că, o, cred că opiniile acestea sunt foarte diferite. E vorba pur și simplu de o alternativă, o alternativă la acest text. De aceea, așa cum am spus, amendamentele acestei colege nu cred că sunt acceptabile în mare. În ceea ce privește celelalte compromisuri, cred că vom putea să ajungem la, un, la o poziție comună. Mai doresc să mai amintesc un aspect. S-a discutat mult, dar la două compromisuri nu, lucrurile nu sunt încă foarte clare. Nu știu dacă le-am putea lua împreună, încă nu mi-e foarte clar. Mă refer la compromisul C și la compromisul E. Deși aș fi dorit să fim de acord, nu suntem de acord în principiu cu aceste două compromisuri. Probabil, dacă mai am timp, aș dori să mă întorc puțin asupra acestui aspect și anume de ce nu m-am lăsat convins de aceste compromisuri. E vorba aici despre remunerare. Lucrurile seamănă puțin cu subiectul pe care tocmai l-am discutat. Dați-mi voie să amintesc punctele principale ale compromisului. Cred că a fost întotdeauna important, dar acum, în aceste timpuri de criză, e și mai important să avem instrumente. E important să avem instrumente care ne permit să putem să vedem cum se pot folosi instrumentele fiscale și cele de, și cele de finanțare. Fie că vorbim aici despre negocieri colective pentru lucrători, sau vorbim de resurse sau diferite tipuri de ajutor. Există diferite feluri prin care oamenii prin care condițiile de viață ale oamenilor pot fi apărate și de asemenea și felul în care oamenii sunt remunerați. Există diferite instrumente și acestea diferă de la țară la țară. Însă principiul, punctul cel mai important, e că fiecare trebuie să se poată bucura de o viață demnă. Și aici mă refer din nou la instrumente, la instrumente legate de protecția socială. Iar în ceea ce privește sfera contractuală, aici aș spune următoarele. Nu mă refer aici doar la pensii, ci și la alți factori. plata trebuie să corespundă gradului de profesionalism al lucrătorului, volumului de muncă care a fost depus, trebuie să se acorde atenție și timpului care a fost petrecut și productivității care a fost atinsă prin munca care a fost făcută. Așa că trebuie să existe o relație clară între performanță, rezultate și remunerare. Cred că asupra acestui lucru majoritatea ar fi de acord. Nu e vorba aici doar despre o relație autonomă între angajator și lucrător, ci e vorba de un anumit criteriu e, de fapt, o încurajare a bunelor practici. Aceasta e intenția care stă la baza compromisurilor mele. Nu e vorba de niște reguli care să fie foarte stricte și obligatorii. Eu am acumulat experiență profesională de-a lungul anilor și știu că asemenea abordare nu ar putea să funcționeze. Cred că mă, vor, mă voi opri aici. În afară de amendame, amendamentele doamnei, Figueiredo și celelalte amendamente sunt bune și sunt de acord cu ele. Mulțumesc, domnul Helman. Mulțumesc foarte mult. Probabil ar trebui să spun, să mă adresez și eu cu doamna președinte. Vreau în primul rând să-l felicit pe domnul Conferati pentru munca pe care a depus-o. Uitându-mă printre amendamente și amendamentele de compromis, observ următorul lucru. Ceea ce fac aceste amendamente e de fapt următorul lucru. Da, pe de o parte ne confruntăm cu o problemă foarte mare și e nevoie aici de o reducere a cheltuielilor. Dar după aceea ne întoarcem și spunem, nu, de aici nu putem reduce cheltuielile din, nici din acest sector, nici din acesta. Așa că nu sunt sigur cu ce am contribuit noi aici în ceea ce privește rezolvarea problemelor economice. Ne-am propus două obiective care sunt incompatibile. Aș fi de acord cu faptul că majoritatea guvernelor din Uniunea Europeană trebuie acum să își reducă cheltuielile. Dar nu putem să spunem acest lucru și apoi să venim cu o listă întreagă în zone în care nu se pot face aceste reduceri. Deci trebuie să ne hotărâm, fie dorim să reducem cheltuielile, fie nu facem acest lucru. Dar ceea ce mă uimește și mai mult e următorul lucru. Majoritatea amendamentelor vin cu noi obiective și se ajunge la un fel de brad de Crăciun majoritatea membrilor și mai ales cei din stânga reușesc să lipească aici lucrurile lor preferate, astfel încât bradul este împodobit foarte frumos. Sunt lucruri pe care le-ar fi cerut oricum, dar le cer într-un moment în care și ei par să înțeleagă că mijloacele fiscale de care e nevoie pentru atingerea obiectivelor sunt foarte limitate. Așa că nu știu ce să spun despre acest raport, cu ce contribuție va veni, fie că sunt acceptate amendamentele, fie că nu, în ceea ce privește dificultățile cu care se confruntă cetățenii europeni. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, pentru contribuția noastră la dezbatere, domnul Handel. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, ich will... Doamne președinte, stimați colegi, doresc să vorbesc despre două subiecte din acest raport. Îi mulțumesc domnului raportor, îi mulțumesc că a vorbit despre sistemul social pe timp de criză, despre finanțare și despre baza de finanțare de care e nevoie. Dar aș dori să spun și următorul lucru. Nu e vorba numai de sisteme care sunt făcute uh, să se adreseze problemelor sociale. E vorba aici și de asigurarea, asigurările de sănătate și de pensii. Și probabil că există o posibilitate să îmbunătățim aceste lucruri în raport. Apoi mă refer acum la cifra 10 mi-aș fi dorit ca lucrurile să fie un pic mai clare și acest lucru a fost făcut de domnul Almunia în această comisie și a formulat foarte clar următorul lucru și anume cu, în ceea ce privește vârsta de pensionare de 67 de ani, care se pune deja în aplicare în anumite țări, și de asemenea de faptul că e nevoie de o stabilire a, vârstii, de, a vârstei de pensionare. Acest lucru înseamnă că se ajunge la faptul că cetățenii sunt cei care plătesc acum pentru problemele cu care ne confruntăm și acest lucru nu e bun. Și o a treia observație, am citit uh, colegul meu a, a criticat anumite amendamente. Eu aș vrea să spun că nu are chiar dreptate, chiar aș putea să spun că greșește. În amendamentul numărul 9, doamna Figueredo formulează foarte clar că e vorba de dezvoltarea unor sisteme de calitate. Și, și acest amendament a fost criticat, criticat. Mai ales dacă luăm în considerare acum sărăcia din toată lumea, atunci putem să vedem că toc, putem vedea că tocmai aceste sisteme sociale trebuie să fie cele de calitate și sunt niște sisteme foarte importante în combaterea sărăciei. De aceea i-aș sugera raportorului să ia această poziție în raport. Vă mulțumesc! Merci. Mulțumesc. Doamna Iasloviețca, mulțumesc, doamnă președinte. Cred că v-ar fi mai ușor dacă mi-ați uh, spune prenumele, Dana. Pentru că știu că numele meu de familie este foarte greu de pronunțat. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În avizul redactat de către, către domnul Coferati cu privire la comunicarea Comisiei uh, Europene asupra viabilității pe termen lung a finanțelor publice, lipsește lichiditatea finanțelor publice. De asemenea, faptul că nu se insistă asupra factorilor de creștere economică, factorul care generează creșterea economică, de asemenea referire la îmbătrânirea populației și prelungirea perioadei de activitate profesională. Solidaritatea între generații, monitorizarea finanțelor publice și pensiile. Iată de ce am propus nouă amendamente care se leagă de reformarea sistemelor de pensii. Se vorbește despre două piloane pentru finanțarea sistemelor de pensii. Eu una propun trei. Finanțele publice, piețele financiară și sistemele salariale. Cred că este un sistem mult mai vast. Un alt amendament se referă la politica de imigrare. Este vorba despre un remediu la problemele demografice, conform uh, unora. Eu cred că trebuie să beneficiem mult mai mult de potențialul uh, resurselor umane. Acest potențial trebuie îmbogățit și nu cred că trebuie să căutăm doar uh, soluții la problema imigrației. Insist de asemenea asupra unui punct important și anume monitorizarea cheltuielilor publice, în special a angajamentelor actuale și viitoare, cu referire specifică la angajamentele sociale. Mm, aș vrea să spun că am avut o cooperare foarte bună cu domnul Coferati. Domnia s-a redactat șase amendamente de compromis și toate aceste amendamente propun aceleași soluții ca și noi. În ceea ce privește compromisurile A, B și D, subscriem. având în vedere cât privește textele C, E și F, anumite amendamente sunt contrare liniei grupului și nu putem accepta aceste compromisuri. Mai explic. La compromisul C, nu putem accepta referința la politica fiscală care protejează salariile, pensiile și indemnitățile de șomaj. Ați spus că vă este greu să înțelegeți de ce nu suntem pentru acest amendament și vă voi explica de ce. În orice caz, aș vrea să trec mai întâi la compromisul E. Aici nu acceptăm uh, referirea la susținerea remunerărilor juste și echitabile. Aș vrea să știu care este definiția acestui tip de remunerări acest text riscă să fie interpretat în diferite moduri, ceea ce ar duce la un haos uh, total. Cât privește F, uh, referirea la tipul de finanțare propus, finanțare publică bazată pe redistribuirea veniturilor naționale, este inacceptabilă. Criza a arătat că în țările în care s-a făcut o trecere de la un sistem la, de pensii la altul, tranziția prin, cadrul, prin această criză financiară a fost mai ușoară. Trebuie, deci, să căutăm soluții care să nu ducă la scăderea nivelului de viață al uh, pensionarilor, din potrivă să îmbunătățim nivelul de viață. Mi-e teamă că Propunerea dumneavoastră de îngheț este o propunere periculoasă pentru economie și pentru beneficiari. Iată de ce nu ne dăm acordul pentru aceste trei compromisuri și cu aceasta sper că v-am răspuns la întrebări. Vă mulțumesc. Doamna Ovir. Yeah, thank you. Mulțumesc. Aș vrea să vorbesc uh, în limba mea maternă. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Coferati pentru această opinie. Aș vrea să spun că 90%, 99% din acest document este bine echilibrat și grupul nostru politic va susține această opinie. Suntem de părere că trebuie să ne combinăm politica de redresare economică cu măsurile împotriva șomajului. Este clar că numărul de locuri de muncă de calitate va crește. Declarațiile, afirmațiile legate de politica bugetară sunt cât se poate de logice, cât se poate de întemeiate. Nu pot spune nimic despre compromisuri pentru că votul va avea loc mâine și vom vedea care va fi rezultatul lui. Însă am o întrebare. Doamna Lin a înaintat niște amendamente și nu înțeleg de ce domnul Coferati a acceptat amendamentul, nu a acceptat amendamentul 4, pentru că vine în întâmpinarea ideilor lui. Amendamentul acesta clarifică ideile domnului Coferati. Vă mulțumesc. Mai există cereri de luare de cuvânt? Nu este cazul. Îi dau cuvântul reprezentantului comisiei care este prezent în sală. Aveți cuvântul. Aș vrea, în primul rând, să salut proiectul de aviz redactat de domnul Coferati. Acest proiect de aviz transmite niște mesaje foarte bune. Din păcate nu am reușit să mă uit peste amendamentele de compromis și aș spune câteva cuvinte legate de amendamentele în, înaintate înainte. Salutăm accentul pus pe consolidarea finanțelor publice, mai ales în contextul îmbătrânirii populației. Acest aspect a fost subliniat în unele amendamente este foarte important. S-a atras atenția asupra salariilor. Considerăm că politica salarială poate fi utilă în măsura în care permite aplanarea dezechilibrelor pe termen scurt suntem de asemenea de acord cu ideea că salariile ar trebui să țină cont de evoluția productivității și ca atare sugestia domnului Coferati se bucură de susținerea noastră, pentru că este clar că salariile trebuie să țină cont de productivitate. Sigur că nu putem fi de acord cu tot ceea ce s-a propus în ceea ce privește pactul. Este un uh, pact uh, important, pactul de stabilitate este important. Vă mulțumesc foarte mult. beaucoup. Vă mulțumesc, domnul raportor. Grazie. Mulțumesc foarte mult! Păcat că domnul Elmer nu mai este aici, pentru că aș fi vrut să-l liniștit, să l liniștesc. Nu vreau să vin cu un pom de Crăciun în care fiecare să agațe câte un glob, pentru că în uh, cultura mea nici măcar nu avem uh, pom de Crăciun, avem o iesle decorată și uh, Uh, cadourile se aduc uh, copilului uh, sfânt, sunt cadouri care se așează lângă iesle. Și e mai, organ... mai greu de construit o astfel de iesle decât să decorezi un, un pom de Crăciun, pentru că în această iesle trebuie să ai un personaj central, trebuie să hotărăști care este personajul pe care îl uh, așez în iesle. Aș vrea să nu mă refer la perioade scurte, pentru că viața cere tocmai o viziune de viitor. Există acțiuni care pot fi întreprinse pe termen scurt, Însă e nevoie de o eficacitate pe termen lung. Nu trebuie să luăm măsuri uh, pe termen scurt. Sigur că sunt de acord cu lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale, însă acest aspect trebuie să fie abordat uh, în cadrul unei serii întregi de inițiative care nu vor fi încheiate într-un an. Trebuie să se sublinieze anumite chestiuni mai degrabă decât altele, în așa fel încât să avem o acțiune generală. Nu întâmplător, nu întâmplător, subiectul asigurărilor revine reprezentanții sociale, reprezentanții politici, guvernele au insistat foarte mult asupra acestui subiect în ultimii ani. E adevărat că dacă scade produsul uh, intern brut în uh, diferitele țări, se pune sub semnul întrebării supraviețuirea sistemelor sociale. Sistemul de pensii este la baza sistemelor publice din întreaga lume și cu atât mai mult în Europa, unde avem o foarte îndelungată experiență în ceea ce privește protecția socială. O experiență care s-a tradus prin uh, crearea statului providență. nu sunt împotriva celor trei piloni. Eu am vorbit despre doi piloni, nu pentru că am altă părere decât dumneavoastră, ci pentru că, în afară de pilonul public, este bine ca persoanele să aibă și alte posibilități financiare sau contractuale. Fac distinția între financiare și contractuale Distinția aceasta nu există în multe țări europene din motive lingvistice. Am preferat să sintetizez, însă aveți dreptate, cred că o persoană trebuie să poată să stabilească un raport uh, uh, privat cu o bancă, poate să-și uh, investească fondurile într-o bancă sau poate avea în vedere un, o variantă contractuală în așa fel încât de fiecare dată când îi crește salariul, o parte din uh, resurse să intre într-un fond de asigurări uh, complementar. Am încercat să insist, sunt uh, la dispoziția dumneavoastră, cred că trebuie să găsim adaptările necesare vorbiți despre politica fiscală pentru protejarea salariilor. Există legături tehnice. De exemplu, pentru a proteja salariile trebuie să există o poziție bugetară progresivă. Nu vreau să descriu un anumit mecanism mă limitez să stabilesc principiile și pornind de la principii, sigur că putem avea îndoieli sau suspiciuni, însă eu unul am rămas la principii. Conceptul echității retribuțiilor, de exemplu. Sigur că putem avea foarte multe opinii în ceea ce privește ceea ce este echitabil sau nu, însă în fiecare țară, în funcție de istoria sa, în funcție de uh, relații între întreprinderi și lucrători, în funcție de relațiile dintre state și întreprinderi. Acest concept al echității trebuie să vizeze și aspectele practice. Eu unul cred că este important că există o relație între muncă și remunerație. Există o relație și muncă și productivitate. În așa fel încât munca și eficacitatea acestea să fie legitimate. În ceea ce privește amendamentul 19, alinatul 4, explică mai bine ceea ce am scris chiar eu. Sunt de acord cu acest amendament. Très bien. Alors, j'imagine que madame... Foarte bine. Cred că doamna Ovir uh, este mulțumită și votul va avea loc mâine. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi și îi dau cuvântul doamnei Pascal Gruni pentru un prim schimb de opinii cu privire la raportul de inițiativă pe care l-a redactat cu privire la contractele atipice, securizarea carierelor profesionale, flexi, securitate și noi forme de dialog. Doamnă raportoare, aveți cuvântul pentru o primă prezentare a raportului dumneavoastră. Prezidentă. Donc, euh, ce raport, în fait, euh, Mulțumesc, doamna președinte. Întotdeauna după o criză există și o perioadă de după criză, dar Ceea ce ne-am constatat este că șomajul în perioada de criză a crescut foarte mult. De aceea trebuie să ne gândim încă de pe acum la această perioadă de după criză, modul în care vom îmbunătăți modelul social european în ceea ce privește uh, locurile de muncă, progresele sociale, protecția socială și așa mai departe. Trebuie deci să întărim politicile noastre în materie de calitate a locurilor de muncă, de formare, de adaptare la evoluția pieții muncii, trebuie să luptăm în mod eficient împotriva excluziunii de pe piața muncii și asta cât mai mult posibil. Plecând de la aceste ipoteze, unde ar fi posibil să uh, existe contracte uh, zise atipice, și având în vedere că acestea sunt din ce în ce mai numeroase și e probabil uh, strâns legat de această perioadă de criză, poate că ar fi bine să analizăm avantajele, așteptările noastre față de astfel de contracte, să vedem care sunt impactele reale asupra angajaților Um, de asemenea, ne dorim ca uh, și Consiliul și Comisia să continue să ne facă propuneri pe acest subiect, să vegheze la bună aplicare a măsurilor deja luate referitor la flexisecuritate. Obiectivul major al acestui raport de inițiativă este de a reduce acest dualism care există între piața muncii, pe piața muncii, unde avem o mână de lucru stabilizată, o forță de lucru stabilizată pe în sectorul terțiar și o forță de muncă mai puțin securizată pe piețele secundare. În raportul meu abordez această chestiune uh, în trei capitole interdependente. Mai întâi, contractele atipice. Cred că aceste contracte atipice trebuie să fie analizate pentru a vedea care sunt bunele practici dezvoltate în diferitele state membre. Se spunea, se dădea exemplul Danemarcei în acest sens. Modul în care putem întări protecția lucrătorilor într-un cadru mai flexibil, prin intermediul unor politici active. De asemenea, trebuie să încercăm să grupăm aceste contracte atipice, pentru că există forme foarte diferite și de la un stat membru la altul poate că nu acoperă aceeași realitate, același tip de contract. Apoi, o altă constatare. Aceste contracte atipice sunt esențiale pentru persoanele care deocamdată sunt în șomaj, pentru că trebuie să le permitem tuturor celor care la un moment dat au părăsit o întreprindere să aibă posibilitatea să se întoarcă la uh, un loc de muncă, pentru că din statistici reiese faptul următor. Cu cât o persoană este inactivă o perioadă de timp mai îndelungată, cu atât mai greu va fi pentru ea să se reintegreze pe piața muncii. De aceea trebuie întotdeauna să păstrezi contactul cu piața muncii, chiar și prin intermediul unui astfel de contract atipic. Iar în final, aceste contracte atipice pot să ne ajute să luptăm împotriva uh, muncii ilegale, care, din păcate, încă mai există cam peste tot în Uniunea Europeană. A do- al doilea capitol se referă la flexisecuritate și la parcursul profesional sub contract. Uh, ideea este, constatarea este că întreprinderile și o constatare cu atât mai adevărată și mai uh, valabilă astăzi, au o lipsă de vizibilitate asupra piețelor de desfacere, a piețelor economice și deci au o lipsă de încredere în piață și de multe ori preferă să nu angajeze, poate chiar uneori să refuze crearea unor locuri de muncă pentru că le este teamă să nu poată să păstreze acest personal uh, proaspăt angajat pe o durată îndelungată. Și e păcat acest lucru. De aceea trebuie să ajungem la o soluție care să ne permită să creăm această legătură între întreprindere și persoana care se află în șomaj. Această flexisecuritate ne poate permite ca momentan să putem aduce un răspuns la aceste temeri ale uh, întreprinderilor, la aceste frământări. Contractul de durată uh, nedeterminată trebuie să fie contractul standard al relațiilor uh, de muncă în afara cazurilor în care uh, persoana, angajatul, are mm, această dorință clară exprimată de a lucra cu normă redusă, uh, fie pentru că vrea să se ocupe de copii, fie pentru că vrea să urmeze anumite cursuri și așa mai departe. Și deci trebuie să condamnăm înlocuirea acestor contracte uh, clare cu uh, aceste contracte atipice. Bineînțeles, nu trebuie să uităm faptul că noi ne dorim să aducem mai multă siguranță persoanelor care au totuși aceste contracte atipice printr-o protecție socială sporită. Iar cea de-a treia parte a raportului se referă la dialogul social. După părerea mea, partenerii sociali au un rol esențial. În uh, diferite state membre, uh, Uh, vedem că dialogul social nu este la același nivel și de aceea el trebuie să fie întărit acolo unde este nevoie. Și putem constata acest lucru atât în ceea ce privește contractele acestea atipice, dar și în ceea ce privește ansamblul uh, informațiilor pe care noi le putem obține în cadrul comisiei noastre. Deci un dialog social care poate fi îmbunătățit pe viitor și care poate fi armonizat la uh, nivelul tuturor statelor membre. Iată cam care este conținutul raportului meu. Mulțumesc, spune doamna președinte, mulțumesc doamna raportor. Haideți să dăm dovadă de imaginație, pentru că vedem că primul studiu care ne-a fost prezentat pe durata acestui uh, mandat legislativ este aceeași Uh, același studiu ca cel care ne-a fost prezentat la sfârșitul mandatului precedent. Deci e vorba de un, un adevărat fir roșu care conține anumite elemente uh, interesante pentru munca noastră. Și cred că pe baza acestui studiu, noi am dorit să lansăm acest raport din proprie inițiativă. Deci îmi imaginez că ați găsit informații în acest material. Cu siguranță colegii se vor referi la acest studiu pentru că existau în cuprinsul său elemente foarte concrete. Apoi, Eurofond a cerut să poată să participe la această muncă, în orice caz să poată fi uh, audiat pe baza celor două studii pe care le-au elaborat. Deci, înainte de a merge mai departe în această muncă de elaborare a propunerii doamnei Gruni, uh, am să dau mai întâi cuvântul reprezentantei uh, Eurofound, e vorba de doamna Izabela Bileta, care ne va prezenta cele două studii elaborate de Eurofound. Principalele elemente ale acestor studii v-au fost deja distribuite și dau cuvântul acum doamnei Bileta pentru 10 minute, doar pentru a vă aminti faptul că unul din studii se numește formele de muncă atipice, formele de muncă foarte atipice și celălalt se referă European Working Condition uh, Survey. Madame... Acesta a fost titlul în engleză. Aveți cuvântul timp de 10 minute. Madame la Présidente, thank you very much, thank you very much for... Uh, mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc, vă mulțumesc că ne-ați primit să prezentăm aici astăzi acest studiu. doresc doar să spun deja care au fost limitările acestui studiu și anume e vorba de faptul că am, am luat în considerare forme de muncă foarte atipice. Am încercat să avem o privire de ansamblu în ceea ce privește aceast, acest segment foarte specific care există pe piața muncii. Vedeți acolo reprezentat această, reprezentat această formă în triunghiul verde. Ne referim aici la o muncă pe o perioadă foarte scurtă, uh, de asemenea pe o, la, mun, la o muncă pe un uh, timp bine delimitat, mai, mul, mai puțin de 6 luni, mai puțin de 10 ore, 0 ore, forme de muncă fără contract. Deci e vorba de niște activități uh, foarte specifice. Nu contează. Însă, ceea ce vreau să spun e următorul lucru de ce să aruncăm o privire asupra acestor contracte atunci când majoritatea lucrătorilor încă se încadrează în forma standard de muncă. În unul din studiile noastre observăm că 76% dintre lucrători sunt încă angajați prin contracte pe termen lung. Așa că de ce să analizăm acest segment atât de restrâns? Există două motive. Primul e următorul, doamna raportor l-a amintit deja, și anume că există o tendință în în ceea ce privește aceste contracte, o tendință de creștere, o creștere accelerată. Deci trebuie să fie monitorizată într-un mod mai special. Un alt aspect e următorul, în ceea ce privește drepturile acestor muncitori. Implementarea acestor drepturi este dificilă și e dificilă din trei motive. Primul, pe care l-am observat deja, e faptul că, asigurări, pe că sisteme de asigurări sociale nu există pentru acest tip foarte special de contracte. Așa că există aici un rol foarte important la nivel european în ceea ce privește partenerii sociali. Există niște aranjamente speciale în ceea ce privește aceste contracte atipice. Unele din ele sunt definite la nivel european și sunt apoi implementate la nivel național. Să trecem acum la al doilea aspect în ceea ce privește contractele foarte atipice și de ce rezultă aceste probleme, și anume e vorba de reprezentarea sindicatelor. Acest tip de lucrători nu sunt reprezentați. Acest sector nu este dezvoltat și asta din cauza profilului acestor lucrători, din cauza localizării geografice a locului de muncă. Nu e dezvoltat acest sector nici din cauza intereselor care probabil câteodată intră în conflict cu interesele persoanelor încadrate în muncă. Așa că e nevoie de acești parteneri sociali. Aș spune că acest lucru e, import, e important nu doar în statele membre care au aderat la Uniunea Europeană din anul 2004, dar observăm că există anumite semnale de alarmă în anumite țări, spre exemplu în Danemarca. În asemenea țări, sindicatele se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește reprezentarea forței de muncă. Participarea în sindicate este în scădere și acest lucru pune în pericol legitimitatea sindicatelor. Acest lucru se discută și în Danemarca. Al treilea punct este următorul. Există un nivel foarte slab de controlare a implementării drepturilor angajaților în cazul acestor lucrători atipici. Și asta tocmai pentru că inspectoratele de muncă au o capacitate mică în toate statele membre. Și din nou, de ce să luăm în considerare acest sector atât de restrâns din populație? Pentru că există sărăcia, și această sărăcie în ceea ce privește munca prestată e foarte importantă când luăm în considerare care sunt veniturile acestor lucrători. Nu e vorba aici de salariul direct al lucrătorilor încadrați în aceste forme atipice de muncă și aceste locuri care sunt amenințate, ci aici ne referim mai mult la lucruri în perspectivă aceste tipuri de muncă foarte atipice sunt cele care, în care nu există drepturi pentru pensie, drept de șomaj, drept la asigurare medicală. Și acestea sunt niște probleme foarte importante. Și acest lucru e important și în Germania, unde uh, în cazul acestor contracte, asigurarea de sănătate nu este obligatorie, Așa că lucrătorii consideră că trebuie să își aranjeze singuri această asigurare medicală și asta la un preț mult mai mare. Din nou, nu vorbim despre riscul ca atare acestei forme atipice de muncă. Da, sunt mai expuși decât uh, celălalt tip de, pe, de lucrători și anume persoanele încadrate în muncă, ci aici există o creștere a acestui risc și în același timp o scădere a protecției. Și tocmai de aceea asemenea contracte sunt foarte riscante pe termen lung. și aceste probleme se pot resimți în viitor mult după, timpul la, mult după data la care s-a încheiat contractul. Mai doresc să menționez două puncte și anume ce e securitatea și ce e uh, ce flexi securitatea. Securitatea și insecuritatea. Acestea, aceste lucruri înseamnă următorul lucru. Există un muncitor care nu prea are calificarea necesară, câștigă o sumă mică de bani. Toate acestea sunt elemente pe care noi le luăm în considerare în ceea ce privește securitatea locului de muncă. Însă nu toată lumea ia în considerare securitatea și insecuritatea la același nivel. De exemplu, ex dacă ne uităm la un studiu făcut în Portugalia, s-a făcut un astfel de studiu care se baza pe următorul lucru. Lucrătorii erau întrebați dacă se simt în siguranță la muncă. Acei muncitori uh, care sunt încadrați în muncă, cu siguranță se simțeau mult mai siguri decât cei care lucrau pe timp mai scurt. Însă cei muncitori care lucrători care lucrau mai puțin de 15 ore se simțeau mai nesiguri și probabil că aici ar fi, am putea să spunem următorul lucru. Asemenea, lucrători sunt cei care aleg să muncească într-un, într-un asemenea fel și anume prin contracte atipice. Însă cu toate acestea, această alegere trebuie să fie observată cu mare atenție. E vorba de oameni care încearcă să combine munca cu alte îndatoriri, așa că acest tip de securitate e foarte relativ. Nu doar pentru că există, nu doar pentru că există o există puncte comune în cazul acestor lucrători, ci există și un context social. În uh, țările de jos, un contract atipic nu este văzut ca fiind nesigur. În alte țări, însă, lucrurile se întâmplă altfel. Și din nou, ce e flexibilitatea? Organizațiile angajatorilor sunt de multe ori caracterizate în felul următor. Se presupune că ei își doresc flexibilitate, orice fel de flexibilitate și mult mai multă flexibilitate. În studiul nostru am constatat următorul lucru. Există asemenea organizații în Europa care consideră că probabil există niște limite în ceea ce privește interesele companiei legate de flexii securitate. Am văzut acest lucru în Luxemburg, în Ungaria și și în Cehia. Angajatorii opuneau rezistență și se gândeau că o creștere a flexibilității în ceea ce privește contractele uh, Uh, care nu sunt standard ar putea să aibă un efect negativ și ar putea de asemenea să aducă niște costuri foarte mari companiei, așa că nu ar fi fost un lucru eficient pentru companie. Intervine doamna președinte, vă pot ruga să încheiați, da. În încheiere, am dorit să subliniem următoarele lucruri. E nevoie de anumite politici. Acestea trebuie să aibă legătură cu prevenirea, trebuie să fie luate în, considera în considerare și politici educaționale pentru a combate cei care renunță la școală, de asemenea politici în ceea ce privește riscul de sănătate, politici de flexi, flexisecuritate trebuie să fie făcute pe termen lung și trebuie să se, vede, să se analizeze ce se întâmplă după angajare. Aceste politici coordonate trebuie să ia în considerare partenerii sociali. trebuie să se ia în considerare aspectul local și să se găsească răspunsuri la nivel local pentru acest tip de lucrători. Și spun din nou, probabil că astăzi ei sunt un sector foarte mic din forța de muncă, dar se află în creștere. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc. Trecem la cea de-a doua parte a acestor schimburi de opinii am ascultat prezentarea raportoarelor și aș vrea să dau acum cuvântul organizației Business Europe. Domnul Maxim Seruti este consilier pentru afaceri sociale. Aveți cuvântul. Madame la Présidente, dear members of the... Doamnă președinte, stimați deputați, Um, o plăcere foarte mare pentru mine să mă aflu astăzi aici, apreciez dialogul cu această comisie și am dorit să subliniez acest lucru ca început al intervenției mele. Aș dori să fac o serie de comentarii în ceea ce privește raportul doamnei Cruni, pe care l-am citit înainte de această întâlnire. Aș dori să încep prin a spune următorul lucru. Cred că felul în care raportul a fost, a fost redactat este foarte echilibrat, se găsește reflectată situația din diferitele state membre. E un bun punct de plecare. Salut faptul că s-a pus accentul pe crearea de locuri de muncă. Și voi face referire la discuțiile care sunt în desfășurare, la strategia EU 2020, la care ar fi consecințele creșterii economice în ceea ce privește crearea de locuri de muncă. Astăzi se de la 1% la 2% de creștere economică ne așteptăm și la o apariție de noi locuri de muncă. E clar că e un lucru foarte important, având în vedere problemele cu care ne confruntăm. Și în raport se vorbește despre un mediu în care să fie încurajate investițiile. Sunt de asemenea incluse și măsurile de care e nevoie pentru, elibe, pentru a nu mai exista atât de multă povară administrativă. Cred că toate aceste idei sunt idei foarte bune care se regăsesc în raport. Salutăm de asemenea și faptul că s-a pus foarte mult accentul pe flexisecuritate. Apreciem faptul că doamna raportor a spus că flexicuritatea este foarte importantă și atunci când lucrurile pe piața muncii merg bine, dar și mai ales atunci când există dificultăți. Există o mare nevoie de flexisecuritate și asta tocmai pentru că acum ne confruntăm cu o criză și atunci când uh, am discutat cu angajații, atunci a intervenit din nou acest subiect. Așa că asemenea măsuri sunt foarte importante. Probabil că cel mai important aspect ar fi următorul, să se acorde sprijin companiilor pentru a se adapta schimbărilor. Un rol foarte important îl au și investiția, educația și pregătirea profesională. Și aș vrea aici să mă refer la un studiu nou de, făcut de Eurofound. E vorba de un studiu în care s-a arătat că o treime din companii au deja un, uh, mod, un program sistematizat prin care au inclus și pregătirea profesională. Pregătirea profesională este acum luată în serios de către companii. E clar că pentru noi a fost foarte important să luăm în considerare și faptul că e nevoie și de o disponibilitate a lucrătorilor să învețe. Apoi aș mai dori să îmi spun despre uh, partenerii sociali. Se spune în raport că au un rol important, da, așa e, și avem un bun exemplu în ceea ce privește capacitatea acestora de a găsi soluții pentru a îmbunătăți lucrurile pe piața muncii. Sperăm că vor exista efecte pozitive în statele membre și vor ajuta la reformele naționale. Vom prezenta un studiu exact pe acest subiect la data de 25 martie. Și, a, și vreau să spun că acești parteneri sociali sunt foarte importanți și au arătat că doresc să se implice în acest domeniu. Au mai existat uh, comentarii cu privire la ce înseamnă securitatea pe piața muncii. Antevorbitorul meu a vorbit despre diferitele versiuni. Eu vreau să spun că foarte importantă e capacitatea indivizilor de a fi gata să profite de noi oportunități de angajare. Am discutat deja despre investiții și despre educație și cât sunt de importante și tot importantă e găsirea de noi căi prin care să uh, se încurajeze reangajarea pe, piații, pe piața muncii. Și tocmai aici contractele atipice sunt foarte importante felul în care acestea sunt luate în considerare în raport și mai ales faptul că acestea sunt denumite ca fiind atipice e puțin uh, ironic. M-a surprins să aud faptul că 75% dintre contracte sunt contracte permanente. Am citit asta înainte. Asta ar însemna că mai mult de 50% sunt de fapt, uh, a, am crezut că 50% sunt contracte permanente. E clar că acest tip de muncă se află în creștere astăzi. Să ajung acum la două concluzii. În primul rând, situația tinerilor pe piața muncii. Cred că ar trebui să fie o prioritate. La 2009 s-a ajuns la 21,4% și acest lucru înseamnă că unul din șapte tineri renunță la școală mai devreme decât ar trebui. În ceea ce privește contractele atipice, vreau să subliniez faptul că din informațiile pe care le avem în, la îndemână rezultă următorul lucru. Aceste forme de contracte sunt cele care sunt preferate de mulți oameni și într-un sondaj din anul 2005, 80% dintre cei întrebați atunci au spus, au discutat despre condițiile de muncă. 75% dintre acești muncitori au ales să lucreze uh, pe o durată uh, cu jumătate de normă. Așa că vedem că există o delimitare în ceea ce privește contractele atipice și contractele standard. Această segmentare pe piața muncii este un obstacol în crearea de noi locuri de muncă. Forme flexibile de angajare sunt importante și s-a dat deja exemplu Olandei și tocmai în aceste țări s-a ajuns să existe pieți ale muncii pe, în care și asemenea lucrători au aceleași drepturi. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Dau cuvântul lui domnului Joel de Caillon. Vous avez aussi 5 minutes et euh... Raportoarea noastră și-a prezentat propunerile în trei părți cu privire la contractele atipice, flexicuritate, parcursul profesional securizat și noile forme de dialog social și vă dăm cuvântul 5 minute pentru a ne vorbi despre aceste subiecte. Mulțumesc, doamnă președinte! Vă mulțumesc că ne-ați invitat să ne exprimăm. Confederația Europeană a Sindicatelor își pune multe întrebări în privința acestui raport și în privința utilității sale pe plan european. În instituțiile europene, pentru că această utilitate este destul de vagă din punctul nostru de vedere, având în vedere că ambițiile sunt mari, se vorbește despre contractele atipice și despre flexi- securitate. Flexi- securitatea este un concept extrem de complex. Vorbim despre o dezbatere generală și uh, dificultatea este foarte mare. Acestea fiind spuse, o altă observație prealabilă. Contractele atipice sunt foarte dezvoltate. Milioane de lucrători sunt uh, șomeri. În construcții, 30% dintre salariați uh, au contracte interemare sau contracte uh, pe termen limitat. Vorbim despre o fragilitate foarte mare a unei mari părți a salariaților Parlamentul European trebuie să aibă o reacție și țările membre trebuie să își asume o serie de răspunsuri. Vorbim despre flexisecuritate și despre contracte atipice și ne este greu să înțelegem care este scopul întregii operațiuni. situația este extrem de gravă. O jurnalistă a scris uh, o carte, a hotărât uh, să uh, să studieze contractele nedeterminate, ei bine, a găsit un contract cu, pe durată nedeterminată doar cu două ore și jumătate pe zi. Suntem deci într-o situație extrem de dramatică, extrem de precară. Trebuie să vedem dacă acceptăm aceste forme de muncă sau găsim alte forme de relații sociale. Munca atipică este un subiect extrem de important și trebuie să se aprofundeze anumite lucruri. Trebuie, de asemenea, să revenim la aspectele clare în privința uh, securității Prima răspundere este să aplicăm dreptul social și statul de drept în toate țările europene. Cred că este prima răspundere a Parlamentului European, a sindicatelor și așa mai departe. Este analiza partenerilor sociali. Munca la negru este o adevărată problemă și acest lucru se vede și în Grecia. Trebuie să identificăm instrumentele pentru ca, pentru ca să se lupte împotriva muncii la negru. Federația Construcțiilor a lansat o, o acțiune împotriva muncii la negru. Cu cât uh, există mai multă muncă la negru, cu atât există și mai multe uh, contracte atipice. Deci uh, se fac regrese. Este foarte important ca atunci când folosește fondurile sociale, fondurile structurale, Uniunea Europeană să se asigure că se respectă uh, statul de drept. În anumite țări, 40% din muncă este muncă la negru. Al doilea element, există două tipuri de flexisecuritate. Există flexisecuritatea muncii uh, și există flexisecuritatea remunerărilor. Și vorbim că acest, și vedem că acest concept nu a fost inventat astăzi, ci a fost negociat de multă vreme. Avem flexisecuritatea internă, așa cum a arătat și Fundația Dublin, și în ce privește șomajul parțial, formarea și așa mai departe, ar putea exista garanții. Unde există probleme, am discutat și cu reprezentanții Danemarcei, se trece de la... Uh, tranziția este extrem de lungă. În Franța se pune întrebarea cum vor fi protejați uh, șomerii care nu vor mai primi uh, indemnizații. Toate Raportul comun al partenerilor sociali spune că trebuie să se asigure uh, șomajul dacă se dorește o tranziție cât mai ușoară. Este greu de gestionat pentru că costă mult. Flexisecuritatea în faza de tranziție necesită o redistribuire extrem de importantă. Dacă facem ca și cum această problemă nu ar exista, spunem că partenerii sociali trebuie să gestioneze lucrurile. Însă ce să gestioneze în faza de tranziție? Cum anume să asigure tranziția și formarea profesională? Sigur că putem să avem negocieri în fiecare țară, însă este important ca și la nivel european să se modifice fondurile structurale și fondurile sociale pentru a se face față acestei perioade de tranziție. Deci dacă vrem cu adevărat să conferim o anumită forță dezbaterii europene, dacă vrem să invităm țările să rezolve problema, având în vedere că relațiile sociale sunt foarte complicate în țările membre și există țări în care acestea sunt practic inexistente și este greu să identifici parteneri, fie ele, ei sindicate sau uh, patronate și trebuie deci să fie uh, consolidate aceste două părți, e nevoie de un impuls politic altfel dacă ne rezumăm la termenul generic de flexisecuritate, constat ce se petrece în Europa. Flexisecuritatea devine o adevărată denumire de origine controlată europeană. De, nu știu dacă este o marcă de calitate, însă în orice caz devine o referință în Europa. Haideți să Încercăm să muncim. Conceptul este extrem de important și pentru că este uh, folosit uh, peste tot și oricum, sindicatele încep să-l respingă. Fenomenul se face deja simțit pentru că se justifică injustițiile prin utilizarea acestui concept. În loc de o dezbatere bogată, avem o dezbatere săracă. Mulțumesc. Pentru informarea membrilor, când am stabilit principiile care au stat la baza acestui raport, am negociat între grupurile politice. Comisia noastră consideră că temele abordate în acest raport sunt importante Unul dintre instrumentele pe care le avem la dispoziție este această pro procedură a raportului de inițiativă. Pe baza concluziilor care sunt uh, adoptate în sesiunea plenară a Parlamentului European, putem să luăm inițiative acolo unde este nevoie. În ceea ce privește flexisecuritatea, aș vrea să amintesc că unul dintre motivele existenței acestui raport este urmărirea studiului care ne-a fost prezentat cu privire la impactul noilor forme de muncă asupra relațiilor industriale. Este un studiu care a fost pregătit de Labor Associados și Asociația pentru Dezvoltarea Universității Europene a Muncii. Când am căzut de acord în privința titlului acestui raport, uh, termenul de flexicuritate nu figura în titlu și după o negociere între grupurile politice, acesta acest termen s-a strecurat și face obiectul discuțiilor politice chiar și între noi. Cred că este util să amintim acest lucru în acest uh, stadiu deschid dezbaterea domnul Thomas Handel și apoi Elizabeth Lin. Domnul Handel. Sunt de acord cu multe dintre cele formulate în raport, însă nu cu toate aceste lucruri. Am cinci observații. În ceea ce privește ce ați spus, da, sunt uh, de acord că e nevoie de o strategie pe viitor care să se concentreze pe locuri de muncă nu doar calitative, ci și pe locuri de muncă pe termen lung. Trebuie să existe astfel de locuri de muncă. Însă, dacă am, am spus că sunt de acord cu acest aspect, vreau să mai spun și următorul lucru. Trebuie în raport să existe o completare la cifra 13 pentru, pentru ca lucrurile să fie și mai clare. Uh, o a doua observație. În ceea ce privește strategiile de ocupare și flexisecuritatea, aici lipsește din raport următorul lucru. Această strategie a făcut ca în ultimul an să crească foarte mult condițiile precare de muncă, o creștere de 60%. De 60%. Și acest lucru este foarte negativ pentru că și pentru acest termen de flexisecuritate e tot mai multă flexibilitate și mai puțină securitate. Ar trebui ca lucrurile să fie exprimate mai clar. Dacă se ajunge la acest rezultat, atunci la punctul 15 nu se mai vorbește despre un consens solid în ceea ce privește partenerii sociali, ci se ajunge la o lărgire a securității sociale. Un al patrulea aspect. Sunt de părere că suntem pe calea cea bună în ceea ce privește drepturile angajaților și cum pot fi acestea îmbunătățite. Însă, la cifra 29, cred că ar trebui să existe niște modificări. Cred că aici ar trebui luată în, fapt, în considerare faptul că și guvernele naționale și Comisia trebuie să contribuie la faptul că condițiile de muncă trebuie îmbunătățite. La nivel național, prin tarife de dumping, se ajunge la aceste probleme. Și acest lucru nu se întâmplă numai în Germania. De aceea e nevoie la acest punct de o completare. Apoi la 32. Aici se vorbește despre cum pot fi protejate locurile de muncă prin negocieri Comisia Europeană va încerca să vină cu niște regulamente și încearcă să intervină și în Germania în ceea ce privește contractele pe termen scurt. Sunt de acord, însă e nevoie și de Mm, o reglementare mai bună în ceea ce privește munca pe termen scurt. Trebuie să există sisteme de siguranță și aici și trebuie ca pe timp de criză locurile de muncă să fie asigurate și apărate. Mai există o serie de alte observații care ar putea fi făcute în ceea ce privește acest raport și sper că le vom și face. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Îi rog pe orator să-și scurteze intervențiile pentru că aș vrea să rog raportorul să intervină încă o dată și apoi mai avem încă un punct de pe, pe ordinea de zi. Doamna Lin, mulțumesc. Câteva observații. Vorbiți despre alegerea unor persoane de a avea contracte atipice. Ar fi interesant să aflăm cât de des e vorba despre o alegere. Ați uh, menționat acest aspect la un moment dat. De asemenea, știu că în anumite state membre, multe, în multe contracte atipice se câștigă mai bine decât uh, atunci când uh, se încheie contracte pe termen lung, contracte tipice. Este vorba despre consultanți, de exemplu. Dacă ați putea dezvolta subiectul. Apoi, sindicatele vorbeau despre munca nedeclarată. Dacă, nedeclarată. Dacă scăpăm de contractele uh, contract, credeți că ne vom îndrepta spre mai multe contracte atipice sau nu? Apoi aș vrea să solicit niște clarificări. La alineatul 4 se cere extinderea protecției lucrătorilor care au contracte atipice. Aș vrea să știu ce părere aveți despre acest lucru. La alineatul 7 avem uh, legislația respectivă și cred că trebuie să ne asigurăm că legislația este implementată. În alineatul 14 cred că E nevoie de o clarificare. Vorbiți despre garantarea securității. E vorba despre garantarea unui venit minim. Ar fi interesant dacă vorbiți despre un venit uh, minim mai degrabă despre, decât despre un salariu minim. Alineatul 16, ați spus că companiile nu au încredere în piața muncii. E nevoie de o clarificare aici. Trebuie să vedem ce înțelegeți prin nu au încredere în piața muncii și, în sfârșit, la alineatul 18, spuneți, condamnă uh, înlocuirea abuzivă cu uh, contracte atipice. Cred că formularea este prea uh, tare și aș vrea să se reducă um, acest, această formulare se reducă impactul acestei formulări. Doamna Harkin, mulțumesc și mulțumesc pentru cei care au făcut prezentări în această dupămasă. În primul rând, raportorului pentru munca la acest raport. În primul rând, câteva observații pentru raportoare. La alineatul 2 vorbiți despre metoda deschisă de coordonare, care este un instrument esențial. Trebuie să spunem că nu a fost un instrument foarte eficace, însă înțeleg despre ce este vorba. La alineatul 4, cred, vorbiți despre diferite priorități uh, legate de reforma uh, legislației muncii lucrătorii care au contracte atipice sunt mai expuși la anumite riscuri și la, um, la riscuri legate de uh, muncă. Vorbiți de asemenea de dreptul la susținere în perioada în care uh, persoanele respective se recalifică. Însă dacă ținem cont de ceea ce spun partenerii sociali, ne dăm seama că faza aceasta de tranziție se lungește din ce în ce mai mult și trebuie să ținem cont de asta. Vorbim de asemenea despre strategie de învățare pe termen lung, însă ceea ce aflăm este că lucrătorii care au contracte atipice sunt cei care participă la cele mai puține formări și pregătiri. Cred că este greu de făcut comparații pentru că uh, este, uh, situațiile sunt variabile de la, o situa- de, la o sta- de la o țară membră la alta. Nu este ușor să avem o viziune de ansamblu. Însă, în orice caz, în ceea ce privește contractele atipice, încă o dată, acestea s-au dezvoltat doar în ultima vreme și cred că uh, într-adevăr, e nevoie de adaptarea drepturilor și protecției lucrătorilor pentru a ne adapta la aceste contracte, pentru că acestea s-au uh, dezvoltat uh, în, pentru contractele tipice, standard, și deci trebuie să uh, se facă niște adaptări. Am fost de asemenea foarte interesată de situația din Danemarca, de rolul sindicatelor. În raport se spune că sindicatelor le este extrem de greu să acționeze conform regulilor tradiționale. Spuneți de seama că contractele atipice sunt caracterizate de venituri foarte mici și vorbim de asemenea despre o rată a sărăciei de 18%. Dacă vrem să reducem acest procent, cred că trebuie să ținem cont de situația lucrătorilor atipici. Și, în sfârșit, două observații finale. Mă refer la uh, lucrătorii foarte atipici, se spune că situația aceasta reprezintă o situație precară. În sfârșit, a fost interesant să ascultăm uh, care sunt uh, diferențele între Business Europe și partenerii sociali în ceea ce privește flexi-securitatea. Ni s-a spus că crește posibilitatea de a găsi un loc de muncă și crește numărul oportunităților, ori eu cred că numărul oportunităților rămâne limitat, iar reprezentantul partenerilor sociali spunea că flexi-securitatea s-ar putea să fie respinsă cu totul. Există deci un decalaj foarte important între aceste două puncte de vedere. Raportorul afirmă că atât flexi securitatea atât flexibilitatea cât și securitatea nu sunt contradictorii. Aș vrea să fiu de acord, însă nu sunt sigură că întotdeauna flexibilitatea și securitatea nu uh, sunt uh, uh, antagoniste. Aș vrea să uh, dau cuvântul tuturor persoanelor care s-au înscris la cuvânt pentru a încheia dezbaterea apoi. Domnul Coferati mai întâi. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Propunerea preia principii foarte importante care constituie un pas înainte față de dezbaterea precedentă. Există și probleme care nu țin de bunăvoința doamnei Gruni, probleme care au fost uh, ridicate de către alții. Aș vrea să fac o observație generală. De mai multe ori s-a spus că contractele atipice sunt importante pentru că permit uh, alegerea. Ori mie nu mi se pare absolut deloc adevărat, pentru că dacă e să alegi, trebuie să fie îndeplinite două condiții. În primul rând, oamenii trebuie să știe ce fac. Și toate anchetele confirmă faptul că majoritatea contractelor atipice nu sunt organizate pentru persoane, nu sunt prevăzute pentru persoane care au o calificare înaltă, ci pentru persoane care au o calificare foarte limitată. Și al doilea element care lipsește este că dacă e să alegi, trebuie să ai un anumit număr de oferte și acest număr de oferte trebuie să fie mai important decât numărul de cereri. Atunci când în țările Uniunii Europene s-au introdus toate instrumentele care au uh, dus la crearea contractelor atipice, nu existau anumite elementele anumite alimente. Trebuie să existe sancțiuni pentru cei care înlocuiesc contractele tipice cu contractele atipice, pentru că este o acțiune menită să micșoreze costurile întreprinderilor și nu putem accepta acest lucru ca fiind un comportament uh, pozitiv și o bună practică. Deci uh, este timpul să revenim la dezbaterea cu privire la flexicuritate. Cred că am confundat adesea principiile. Există principii care, pe care le împărtășim, dar care au fost călcate în picioare. Există o adevărată tendință de a face ca activitatea lucrătorilor să fie mai precară. Se folosesc instrumente pentru a se folosi toate oportunitățile. Cred că comportamentele s-au schimbat și, și efectele și cred că anumite chestiuni trebuie să fie uh, rediscutate. Apoi, sistemele de formare profesională trebuie să fie accesibile și trebuie să fie legate la activarea contractului. Dacă nu există o relație cu formarea, nu există decât voința antreprenorului sau lucrătorului. Eu unul nu cunosc un sistem uh, uh, difuz este o situație tipică pentru contractele cu durată nedeterminată. Apoi, un alt concept, universalitatea. Dacă nu reușim să obținem aceeași recunoaștere a drepturilor fundamentale ale celor care lucrează, precum și universalitatea protecției sociale, contractele atipice riscă să-și accentueze caracterul de instrument limitat și vor putea fi uh, instrumentalizate. Dacă nu există drept recunoscut pentru cei care acceptă contracte atipice, costul va fi mai mic și întreprinderea va avea tendința ca pentru același tip de muncă să folosească mai multe uh, contracte atipice. Același lucru în ceea ce privește protecția socială, mai ales pentru cei tineri. Dacă repetăm contractele atipice în contextul actual, aducem un prejudiciu enorm celor care vor ieși de pe piață. Dacă există diferențe în ceea ce privește protecția socială, vom avea persoane care au un uh, contract cu durată nedeterminată și o pensie demnă și alte persoane care vor uh, lucra cu o protecție mult mai uh, mică. Când oamenii vor înțelege această diferență, e posibil să apară compartimente și să nu mai putem vorbi despre o adevărată coeziune socială. Sunt de acord cu uh, consolidarea dialogului, însă subliniez că există o problemă de reprezentare a organizațiilor sindicale și a organizațiilor patronale. Pentru că să reprezinți o muncă difuză nu este același lucru ca și să reprezinți o muncă uh, tipică. Și trebuie să facilităm, deci, organizarea acestei reprezentări. Mulțumesc, uh, doamna Cornelison și apoi uh, doamna Figăreidu. Voi fi obligată să întrerup intervențiile dacă acestea sunt prea lungi. Yeah, atypical contracts mean that there should also be atypical... Un contract standard ar trebui să fie un contract pe termen lung cu normă întreagă. Cel puțin așa s-a spus. Și asta ține de modul în care uh, se organizează piața muncii pentru un lucrător care trebuie să aibă un venit trebuie să, să îmbinăm din nou viața profesională cu viața personală, privată. Trebuie să facem mai multe în acest domeniu, în așa fel încât femeile, bărbații care trebuie să lucreze, să aibă și timp suficient să se îngrijească de sine, timp pe care să-l consace familiei. Și e nevoie de instrumente clare care să ușureze această împărțire a timpului. De asemenea, e nevoie și de timp suficient pentru a putea îngriji copiii. Deci, uh, Uh, plecăm de la ideea că o, un contract flexibil din punct de vedere al angajaților ar putea să fie poate un contract mai bun. Dar, din păcate, de multe ori aceste contracte sunt utilizate, instrumentalizate de către patroni pentru a exploata personalul. Și, bineînțeles, trebuie să propunem o anumită flexisecuritate, securitate așa cum spunea și doamna Line, aș vrea să văd ce anume n ar putea propune experții pentru a obține acest echilibru în ceea ce privește protecția. Foarte bine, doamna Figueiredo și apoi domnul Thomas Mann. Mulțumesc, doamna președinte. Știu că aceste chestiuni legate de contracte atipice și uh, flexisecuritate, ei bine, acestea sunt foarte, foarte diferite de la o țară la alta. În ceea ce privește situația din țara mea, pe care o cunosc cel mai bine, din Portugalia, constatăm că munca aceasta, contractul neconvențional, atipic, este legat de flexibilitatea muncii. O muncă mai precară, de proastă calitate, o deteriorare a condițiilor de muncă, o sporire a numărului de accidente la locul de muncă și de multe ori se observă și o diminuare a valorii acordate muncii, mai ales în ceea ce privește pe tineri și uh, pe femei, cărora le este din ce în ce mai greu să găsească un loc de muncă pe termen lung, uh, cu normă întreagă. Și uh, toate aceste rele poartă un nume și e vorba de flexisecuritate. De multe ori mi se spune, cel puțin în țara mea, nu vrem această flexisecuritate. Vrem anumite drepturi, vrem contracte care să recunoască valoarea muncii noastre, vrem salarii care să ne permită să ieșim din situații dificile, de sărăcie și așa mai departe, salarii care să ne permită să trăim decent, Uh, condiții de lucru care să respecte drepturile femeilor, spre exemplu. Însă nu așa se întâmplă. Noi am observat în ultima vreme o creștere exponențială a numărului uh, de contracte de acest tip sub uh, eticheta flexisecurității și orice tip de contract atipic s-a dezvoltat tocmai uh, într-un mod accelerat. Uh, și prin asta se observă o deteriorare a condițiilor de muncă. Iar întrebarea mea este, cum putem să facem față tuturor acestor dificultăți? Și în același timp observăm că există o, o problemă a șomajului, iar punctul 10 Uh, din raport, raportorul ne spune că cel mai uh, important este să luptăm împotriva șomajului și că e mai bine să ai un loc de muncă chiar dacă acesta este oarecum de proastă calitate. Ori tocmai asta se întâmplă în Portugalia și nu mi se pare că e o soluție foarte bună. Șomajul crește și vedem că în ultima vreme șomajul este instrumentalizat pentru a-i convinge pe lucrători să accepte contracte de proastă calitate. Domnul Thomas Mann și apoi Elizabeth Morin. Înscri. După care terminăm cu oratori înscriși pe listă. Da, Mulțumesc, doamna președinte. În mod clar e dificil. Cred că am observat că colega noastră a făcut un raport foarte bun, toată lumea e foarte interesant, interesată, trebuie să vorbim în continuare. Cu siguranță vor mai fi înaintate și alte amendamente. Colegul nostru care tocmai a plecat avea ceva de spus, dar a promis că se va întoarce. Ne-a spus în legătură cu punctul 14 și că trebuie să existe un echilibru între cei doi termeni, flexibilitate și securitate. Să sperăm că vom ajunge la un compromis în acest sens. Se face deja o această tentativă și cred că va funcționa. S-a vorbit de asemenea despre punctul 29 și că acolo nu e tot în regulă, că Partenerii sociali sunt cei care intervin aici, dar eu cred că altceva ar trebui să înțelegem aici. Ar trebui să acceptăm lucrurile așa cum sunt. Când vorbim despre locuri de muncă atipice, trebuie să existe și niște factori siguri trebuie din nou să recunoaștem că în multe astfel de locuri de, multe astfel de locuri de muncă au devenit acum din atipice tipice și noi nu, de rom, nu ne dorim acest lucru. În ceea ce privește numărul 19, cred că aici lucrurile sunt destul de clare. Ne dorim cu toții același lucru, același model social. Însă, la nivel național, lucrurile sunt diferite. Totuși, baza este aceeași. E nevoie de niște regulamente unitare în Uniunea Europeană care să fie respectate. În ceea ce privește numărul 29, sunt de acord că e nevoie de investiții făcute la timp, pentru că, pă, pentru că avem doar lucruri care se întâmplă după. Da, funcționează, însă putem schimba puțin aceste lucruri. În ceea ce privește microcreditarea, asupra care am fost de acord de acum, și aceasta este un exemplu, dar trebuie să acționăm într-un mod preventiv nu e vorba doar de creativitate aici, ci să ne folosim de măsuri pe care să le putem sprijini. Probabil mai putem veni cu niște amendamente. Cred că a existat și o critică puternică, dar cred că colega noastră, doamna Gruni, va reuși să ne răspundă. Mersi, doamna Moga. Mulțumesc și acum, doamna Moga. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc doamnei Gruni pentru raportul său, un raport atât de dificil, pentru că e vorba de un subiect sensibil, un subiect care evoluează în permanență și un subiect care, bineînțeles, este strâns legat de criza cu care ne confruntăm. Aș dori să insist asupra a trei puncte. Mai întâi, contractele atipice. Ținând seama de ansamblul situațiilor care sunt evocate în acest raport, poate că am putea să adăugăm și anumite cazuri care corespund cu noi forme de organizare a muncii. E vorba de grupări de angajatori. O chestiune ce nu a fost abordată în raport și care ar putea să fie abordată pentru că, iată, e vorba de o nouă formă de uh, contracte la aliniatul 5 și la aliniatul 17, uh, anumite adăugiri ar, putu, ar putea să fie făcute referi, și anumite precizări cu privire la contractele pentru munca la distanță. pentru că acolo există anumite dificultăți în ceea ce privește chestiunile legate de dreptul la pregătire, la formare în continuu, de-a lungul vieții, uh, sănătate. Uh, e vorba de subiecte noi, în uh, noi forme de organizare a muncii și poate că ar fi bine să avem anumite precizări suplimentare. Al doilea element se referă la flexisecuritate și la parcursul profesional sigur. Trebuie să insistăm foarte mult, așa cum uh, spunea doamna Harkin adinaori, trebuie să insistăm asupra nevoii de a avea o validare a experienței, a competențelor, uh, asupra re calificării și dezvoltării capacităților de a fi angajat de-a lungul vieții. Pentru că, după mine, acest lucru trebuie să facă parte dintr-o carieră, dintr-un parcurs profesional. Uh, și nu cred că în momentul în care într-o întreprindere se confruntă cu dificultăți și disponibilizează, că tocmai atunci trebuie să ne gândim la validarea competențelor, recalificare. Nu, nu. Uh, trebuie să facem acest lucru de-a lungul vieții angajaților. Aceștia trebuie să dezvolte competențele de-a lungul vieții, de-a lungul carierei. Acum, în ceea ce privește în continuare flexisecuritatea, aș fi vrut să fim mai preciși în ceea ce privește contractele pe care le propunem tinerilor care uh, nu au calificări. E vorba de un grup foarte dificil de gestionat, care se confruntă cu probleme considerabile și nu ne putem permite doar să-i menționăm în trecere. Pentru ei e nevoie de o strategie specifică. Și în final, doamna președinte, m-aș referi la noile forme de dialog social. Foarte multe lucruri au fost deja spuse, scrise, dar poate că ar fi bine să precizăm din nou anumite aspecte în ceea ce privește, spre exemplu, diversitatea dialogului social în întreprinderi. Vedem că în IMM-uri dialogul social nu are aceeași formă, aceeași consistență ca întreprinderile mari. Nu este protejat, nu este stimulat în același, în același mod. De aceea, cred că ar fi bine să avem o, o abordare specifică cu privire la această diversificare a dialogului social în funcție de dimensiunile întreprinderii. Aș dori de asemenea să spun că în aceste contracte diverse și variate trebuie să ținem seama de uh, densitatea și diversitatea țesutului antreprenorial într-o anumită regiune. Mai ales, și știți cu siguranță acest lucru, uh, atunci când există o diferență foarte mare între lumea rurală și lumea urbană. Există întreprindere în mediul uh, rural care se confruntă cu, între, cu probleme și dificultăți diferite decât cele din mediul urban, dar uneori acestea sunt mai dificil de rezolvat în mediul rural. Deci să abordăm și această diversitate. Mulțumesc, doamna președinte, că m-ați lăsat să merg până la capătul intervenției. Mulțumesc, până doamna președinte. Eu aș dori să mă adresez doamnei raportor și experților în ceea ce privește această securizare a parcursului profesional. Ideea fiind să dezvoltăm această idee în raport. Ori, din păcate, văd că nu există absolut nimic în acest raport. Paragraful referitor la uh, aliniatul referitor la securizarea parcursului profesional, de fapt e consacrat flexisecurității. Eu văd că aceste două concepte sunt total diferite și nu știu unde anume vom aborda și acest subiect. Mi se pare că nu vorbim exact de același lucru. Dacă vrem să înregistrăm progrese cu privire la aceste contracte atipice și la noile forme de contracte, putem avea o valoare adăugată dacă evocăm această chestiune a securizării parcursului profesional și sper că în dezbaterile ulterioare și prin amendamente vom înregistra progrese în acest sens. Poate că sunt prea directă, însă uneori e nevoie și de o atitudine mai directă. Nu pot să vă dau decât două minute la dispoziție pentru a lua cuvântul Uh, deci sintetizați într-un strigă tot ceea ce aveți de spus, în așa fel încât și doamna raportor să poată încheia discuția, cu atât mai mult cu cât mai avem încă un punct pe ordinea de zi. Reluăm, deci, oratorii care au intervenit adineauri în aceeași ordine. Dau mai întâi cuvântul doamnei Bileta, din partea Eurofound. Mulțumesc, doamna președinte doar pentru a răspunde la o întrebare referitor la numărul de persoane calificate care au aceste contracte atipice. Într-unul din studiile noastre avem o cifră în jur de 8 la 100 persoane calificate care acceptă astfel de contracte atipice. Însă problema nu este aceasta. Problema este cât de multă vreme păstrezi acest contract, cum, cât de repede poți să treci de la o situație de contract atipic la o altă formă de contract care poate nu e mai permanentă, mai durabilă, dar care îți acordă mai multe drepturi, mai ales în ceea ce privește drepturi uh, referitor la pensie, la asigurări de sănătate și așa mai departe. După părerea mea, aceasta este problema principală. Iar tranziția între uh, contracte atipice și alte forme de contract este mai rapidă pentru persoanele mult mai calificate, este evident. O altă întrebare referitoare la situația femeilor. N-am să intru în detalii în ceea ce privește diferențele care există între uh, femei și bărbați. Avem foarte puține date cuantificate la dispoziție. Spre exemplu, posibilitatea să spunem că în Luxemburg 99% din angajații din angajații care lucrează mai puțin de 10 ore sunt femei. 10 ore pe săptămână sunt femei. Deci bărbații sunt uh, prea puțin reprezentați în aceste uh, forme de contracte atipice și deci femeile au de suferit ulterior din cauza acestor contracte. Doamna președinte, mulțumesc! Reprezentantul Comisiei, aș fi dorit să subliniez câteva două puncte importante pentru a răspunde mai întâi doamnei Joel de Caillon. Ceea ce facem noi în acest uh, sector și ne-am referit la toate inițiativele noastre, eu cred că este un uh, document foarte important care va reprezenta o bază de lucru pe viitor la nivel național. Și tocmai din acest punct de vedere aș dori să salut această referință la acest studiu. Apoi, cum să creăm un sentimentul de protecție de care au nevoie angajații? O întrebare uh, pusă de doamna Cornelisen, dacă nu mă înșel. Aș vrea să repet din nou faptul că flexicuritatea, flexisecuritatea are două componente, flexibilitate și securitate. Acestea merg mână în mână. Al doilea lucru pe care doream să-l spun este că noi, partenerii sociali la nivel european, am uh, căzut de acord în 97, în directiva din 97, din 99, inițial era un regulament, a devenit directivă, în ceea ce privește uh, lu, uh, contractele de muncă cu normă redusă, unul din subiectele evocate de către uh, deputați. Și cred că obiectivul pe ansamblu în ceea ce privește aceste acorduri era uh, să avem uh, instaurarea concretă a unui principiu de nediscriminare. Există deja legislație în aceste domenii la nivel european. Și deci acum e nevoie de acțiuni mai degrabă la nivel național. Și câteva cuvinte în ceea ce privește economia informală. Cu toții, cred eu, suntem de acord asupra faptului că e vorba de un domeniu uh, care poate nu a fost suficient uh, abordat și salutăm uh, conținutul raportului în uh, acest sens, pentru că e vorba de oameni care lucrează la negru și care se află total în afara pieții muncii și nu ar trebui să existe niciun fel de confuzie cu celelalte forme de uh, contracte, contracte care sunt legale uh, la, și când vorbim de aplicarea legii, aș dori să vă amintesc faptul că contractele de muncă flexibile sunt acceptate prin lege și uh, uh, sunt uh, perfect legale. Și acum, domnul de Caion, două minute. Mulțumesc! Primul lucru pe care aș dori să-l spun este următorul. Uh, confirm faptul că analiza comună a partenerilor sociali e bine, conține 45 de pagini care încearcă să explice cât de complexă este această problemă. Bineînțeles, putem să facem un rezumat și să punem frișcă pe fiecare capitol, însă problema în continuare va fi una complexă. Dacă vrem o dezbatere serioasă în Europa, o dezbatere constructivă, trebuie să acceptăm complexitatea acestui termen, flexi-securitate, și să încercăm să beneficiem de pe urma lui, însă nu să-l utilizăm uh, Uh, peste tot, fără de care vor fi divergențe. Apoi, mai sunt și, au mai fost alte două rapoarte. S-a semnat un document important. Noi, în calitate de parteneri sociali la nivel european, încercăm să găsim soluții pentru piața muncii și ne bazăm pe trei acorduri, vedeți că le preiau pe toate, trei acorduri europene care fixează un cadru pentru a valida competențele formale și informale. Deci vedeți că avem instrumentele la dispoziția partenerilor sociali. Deci validarea competențelor formale și informale este un aspect important, mai ales pentru tineri și pentru cei care se află într-o situație uh, precară aceste categorii sociale sunt cele care nu au o pregătire profesională, o formare profesională suficientă. Întotdeauna se atrage atenția asupra celor care sunt foarte calificați. În contractele cu uh, atipice, uh, acestea sunt uh, de multe ori contracte pentru persoanele care nu au calificări. Și deci ar trebui să putem să validăm competențele lor chiar dacă nu au calificările uh, necesare. E vorba de o adevărată recunoaștere la nivel social. Deci din acest punct de vedere, dacă ne dorim o integrare, o, o, o tranziție dinspre contracte atipice la contracte clasice, eforturi încă mai trebuie făcute. Cei mai mobili uh, pe piața muncii sunt cei care se află în situațiile cele mai precare. De multe ori e vorba de oameni care nu sunt suficient de bine pregătiți sau care au peste 50 de ani. Discursul global este unul contradictoriu și, în final, cu toții suntem de acord asupra nevoi de formare profesională. Numai că, în vremuri de criză, bugetul pentru formare este cel care este cel mai redus. Deci, vedeți, lucruri de prevedere există, însă teoria una, practica alta. Mulțumesc, spune doamna președinte. Vom avea cu siguranță ocazia să revenim asupra acestui subiect. În orice caz, eu îmi doresc cu adevărată dezbatere pe acest subiect. Doamna Gruni, astăzi nu vă mai pot da cuvântul foarte mult, pentru că mai e și raportul domnului Sercas pe listă. Vor mai fi și alte ocazii pentru a dezvolta uh, răspunsul referitor la observațiile colegilor. Aveți cuvântul. Foarte pe scurt. În ceea ce privește pe colegi, vreau să le spun că întotdeauna vor avea posibilitatea să înainteze amendamente până la sfârșitul lunii martie. Am auzit foarte multe observații și ce pot să spun este că contractul uh, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, este contractul standard. Contractul atipic este oarecum marginal, dar nu uitați că există anumite femei care vor să îmbine viața profesională cu viața familială și preferă astfel de formule, însă nu e o regulă. Și că această alegere nu poate fi făcută decât anumite persoane. Însă, din păcate, contractele atipice nu sunt deocamdată alese, ci mai degrabă impuse. Apoi, am reținut mai multe cuvinte. Sănătatea lucrătorilor, formare, pregătire, siguranța la locul muncii. Într-adevăr, toate aceste elemente, din punctul meu de vedere, fac parte din drepturile de care trebuie să se bucure orice lucrător, indiferent de contractul de muncă pe care îl are. Deci, într-adevăr, prin acest raport trebuie să abordăm lucrurile și din acest unghi, în așa fel încât Comisia și Consiliul să aibă în vedere acest aspect. Apoi, în aliniatul 10, doamna Figueiredo uh, mi-a atras atenția asupra unui punct. Eu nu spun că un contract atipic trebuie să fie un răspuns general și că toată lumea trebuie să aibă un astfel de, de contract. Nu fac o constatare și anume, persoanele care au fost în șomaj foarte multă vreme au cele mai mari dificultăți de a reintegra piața muncii și dacă uh, rapid ar putea beneficia de un contract pe termen uh, mai redus, cu un număr de ore mai redus, Uh, e mai bine să poată să mențină contactul cu piața muncii, pentru că asta le va permite ulterior să-și găsească mai ușor un loc de muncă. Apoi, uh, doamna Lin, întreprinderile care au prea puțină încredere în piața muncii, ei bine, uh, aceasta se datorează unei lipse de vizibilitate și, bineînțeles, criza accentuează acest lucru. E adevărat că ele își uh, ajustează nevoile propunând astfel de contracte atipice, însă nu trebuie să fie o regulă generală. De aceea am pus accentul pe sancțiuni. Dacă uh, un contract normal, clasic, standard devine în mod sistematic un contract atipic. Deci trebuie să fim foarte fermi pe această chestiune. Apoi, securizarea parcursului profesional. Uh, da, am discutat despre el, însă nu am uh, făcut un aliniat în sine. Cu siguranță vom avea ocazia să dezbatem ulterior acest subiect, însă rămân deschisă tuturor propunerilor. E un subiect care mă interesează foarte mult. Obiectivul raportului meu este să avem uh, un număr cât mai mare de persoane care să poată beneficia de un contract, așa zis, standard, tipic. Uh, n-am putut să răspund tuturor, însă am încercat să fiu cât mai succintă. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte, iată că am trecut de prima etapă a acestui raport și plecând pe această bază, avem un termen de depunere a amendamentelor destul de strâns. E vorba de data de 29 martie la prânz. Apoi vom avea un schimb de opinii pe marginea amendamentelor pe 27 aprilie, după care putem spera adoptarea în iunie. Iată că ajungem la ultimul punct al, uh, de pe ordinea de zi. E vorba de proiectul de aviz al domnului Alejandro Sercas. E vorba de un aviz pentru Comisia Libe referitor la procedura unică de solicitare a unui permis de ședere și de muncă. E un dosar destul de vechi și dau raportorului ocazia să ne explice evoluția istorică a acestui dosar și starea actuală a lucrurilor în negocieri. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. După cum bine ați spus, e vorba de un dosar care are deja o istorie lungă. Și n-am vrut să scriem un raport pe o pagină în alb. Nu, absolut deloc. În 2008 exista deja un raport al comisiei noastre Doamna Leva, dacă mi-aduc eu bine aminte, cu toții ne amintim modul în care au fost organizate consultările. Și acum, prin tratatul de Sabona, suntem colegiuitori. Da, sunt multe de spus în ceea ce privește reglementarea condițiilor de lucru a resortisanților naționali din țări terțe care se află pe teritoriul Uniunii Europene uh, în mod legal. Istoria e lungă în Parlament, în comisia noastră, la Consiliu, la Comisie și trebuie să ținem seama de faptul că această istorie o împărtășim cu comisia, o împărțim cu comisia LIBE. Nu avem întreaga responsabilitate, avem competența asupra anumitor uh, aliniate din proiectul de directivă, deci nu pe ansamblul directivei. De aceea raportul meu va fi unul care se va limita la aceste aliniate. Istoria care însoțește acest dosar este bine cunoscută. Astăzi imigrația este un subiect important în politicile comunitare. Întotdeauna a fost cazul, dar din ce în ce mai important în ziua de astăzi. Și aș dori doar să amintesc anumite capitole. De la Lisabona încoace au existat mai multe comunicări ale Comisiei care au încercat să stabilească modul în care trebuie să abordăm imigrația legală și ilegală. Și putem spune că Parlamentul, Comisia și Consiliul întotdeauna au spus că trebuie să fim foarte riguroși și fermi în ceea ce privește imigrația ilegală. Dar, în schimb, există anumiți lucrători care vin în Europa pentru o viață mai bună pentru ei și pentru familiile lor și care, în același timp, reprezintă un beneficiu, un avantaj pentru noi, europeni. Și deci ne-am angajat de-a lungul timpului să eliminăm toate obstacolele care, obstacolele care ar putea exista uh, în acest sens. E vorba de demnitatea acestor persoane, e vorba de uh, un cadru juridic la nivel comunitar, în care să existe o egalitate de tratament între lucrătorii aceștia din țări terțe veniți în mod legal și lucrătorii comunitari. Această directivă, ca toată legislația comunitară, respectă principiul subsidiarității. Aici nu vorbim de drepturi pentru asigurare socială, pentru un loc de muncă. Vorbim de drepturile imigranților. Și asta este o competență a fiecărui stat național. Aici discutăm de anumite state care trebuie să se angajeze să propună aceleași drepturi a angajaților din țări terțe precum angajaților din naționali. Deci aici e vorba de uh, egalitate în fond și la urma urmei. O egalitate de conținut, o egalitate de drepturi între diferitele state membre. A existat o comunicare în 2005, imediat după Lisabona, în așa fel încât Europa să fie un tărâm mai atrăgător pentru imigranți, uh, locuri de muncă pentru toată lumea. În 2006 a propus Comisia, apoi au mai avut loc și alte, au mai existat și alte comunicări în care s-a precizat foarte clar cum anume aceste probleme de uh, imigrație sunt legate și de problemele de integrare socială a imigranților și nu poți să integrezi uh, lucrătorii dacă nu există o egalitate socială. Și apoi, bineînțeles, am avut și Carta Drepturilor Fundamentale care se referă la, în articolul 2, care se referă la drepturile care trebuie să fie aceleași pentru toată lumea, de libertate, de asociere, articolul 14, uh, dreptul la educație, articolul 15, dreptul la egalitate în ceea ce privește condițiile de muncă și articolul 21 a Cartei Drepturilor Fundamentale care se referă la nediscriminare, în articolul 27, 31 se referă la condițiile de lucru echitabile Uh, juste, securitatea socială și protecția sănătății în diverse alte articole. Eu aș dori, doamna președinte, să vă spun lucrul următor. Putem să acordăm aceleași drepturi de care beneficiază lucrătorii naționali a, uh, să le acordăm și lucrătorilor din țări terțe, fără niciun fel de îngrădire, mai întâi, Comisia uh, trebuie să răspundă la această întrebare. Dacă toți imigranții legali în Europa pot beneficia de aceleași drepturi sau dacă uh, ele vor, aceste drepturi vor fi acordate doar uh, lucrătorilor uh, sezonieri sau celor care au introdus o cerere de azil și așa mai departe. Deci dacă încercăm să stabilim încă de la bun început anumite discrepanțe față de principiul de egalitate. Aici e vorba de dezbaterea din Comisia Libe. Ei sunt cei care trebuie să se asigure că există o concordanță între ceea ce zicem și ceea ce facem despre modul în care drepturile acestea vor fi protejate prin directivă. Dar se mai pune și o altă întrebare, tot atât de importantă, în articolul 12, care este unul de competența noastră, și anume, toate aceste drepturi vor fi respectate sau vom permite ca statele membre să elimine anumite drepturi uh, de care beneficiază resortisanții naționali, dar care nu vor fi acordate imigranților din țări terțe care au reședință legală pe teritoriul Uniunii Europene. De aceea, dragi colegi, după cum vedeți, ideea este că raportul își dorește să îmbunătățească uh, textul Comisiei Libe. Cu siguranță textul este unul bun, care va îmbunătăți situația actuală, dar există anumite discrepanțe, neconcordanțe, greu de detectat și care cu siguranță vor uh, fi în atenția societății civile, în atenția sindicatelor și așa mai departe. Deci e nevoie de un răspuns. Noi trebuie să știm cum vom răspunde. Și aș vrea să mă refer la cele patru amendamente care au fost uh, depuse și care sunt, după părerea mea, cele mai importante și care se referă la anumite dintre aceste drepturi și care ar trebui să facă obiectul unor discuții aprofundate la Consiliu, pentru că încă nu s-a găsit o soluționare. Încep de la cele mai importante până la mai puțin importante. 3. Amendamentul 3, aliniatul 12 din proiectul de directivă. Comisia autorizează statele membre să elimine drepturile legate de asigurarea socială cu excepția indemnizației uh, în momentul în care s-a pierdut un loc de muncă. Deci asta înseamnă că, de fapt și de drept, un stat membru ar putea să elimine dreptul la alocații de locuință, la uh, protecție familială și așa mai departe. Și aici mi se pare că se neagă afirmațiile pe care le-am făcut alterior, și anume egalitate de, de drepturi. Pentru că familiile sunt dup- de un, au un model nucleu în Uniunea Europeană. Și ne putem pune întrebarea de ce un imigrant care își pierde locul de muncă nu ar mai avea dreptul să uh, aibă acces la îngrijiri sanitare, uh, farmaceutice, medicale și așa mai departe. Toți cei care se află în Europa în mod legal ar trebui să poată beneficia de acest drept. Mie mi se pare că ar trebui ca acest amendament să fie uh, acceptat. Amendamentul 12. Un imigrant care își pierde locul de muncă se pare că nu mai ar, ar mai avea dreptul să facă parte dintr-un sindicat, să fie afiliat la un sindicat și mă întreb de ce. Uh, când un, uh, un lucrător își pierde locul de muncă, nu își pierde capacitatea sa de a se afilia în mod liber la una, o asociație, la un sindicat și așa mai departe. Mie mi se pare că este o discriminare absolut neîntemeiată și Comisia și Consiliul ar trebui să fie atenți la acest aspect. Apoi, aliniatul, uh, amendamentul 8, aliniatul 12. Statele membre au posibilitatea să Uh, înlătură anumite avantaje fiscale, să elimine anumite avantaje fiscale uh, imigranților din țări terțe care se află domiciliați în Uniunea Europeană și care plătesc impozite. Și cum putem să acceptăm acest lucru? Cum putem să uh, acceptăm uh, această discriminare din punct de vedere fiscal față de uh, lucrătorii naționali? Mi se pare o cruzime și o nedreptate. Și în final, domnule, doamna președinte, uh, Uh, un alt aspect care se pare că se va soluționa uh, e vorba de amendamentul 4. Deci, lucrătorii care sunt detașați. Ei bine, această directivă permite o inegalitate de tratament față de acești lucrători. Eu plec de la ideea, când doi angajați într-o întreprindere sunt deplasați în detașați, ei bine, această directivă ar permite ca un lucrător detașat necomunitar să nu aibă aceleași drepturi ca un lucrător detașat comunitar, ceea ce e absolut absurd. Ar trebui să eliminăm această posibilitate de interpretare eronată. Sunt convins că nu era intenția uh, de la bun început. Uh, dacă e nevoie de o directivă, e bine, vom face o directivă în ceea ce privește și uh, lucrătorii detașați. Dar ar trebui să clarificăm lucrurile în acest sens. Și acum, doamna președinte, avem posibilitatea să lansăm discuții în zonul Consiliului, am putea să uh, adoptăm acest text în prima lectură. E vorba de președinția spaniolă, care este țara mea. Ne dorim să avansăm. E vorba de un proces legislativ care trebuie să uh, avanseze. Dar eu, înainte de a fi spaniol, sunt deputat european. Și mie mi se pare clar că trebuie să facem eforturile uh, necesare dacă uh, Consiliul va face anumite concesii, atunci putem să adoptăm textul în prima lectură. Eu deocamdată nu sunt dispus să accept textul așa cum e în prima lectură. Consiliul, Comisia trebuie să învețe că acum, de acum înainte există doi legiuitori și că trebuie să accepte și poziția Parlamentului. Și dacă nu am dreptate, sunt gata să accept ideea că nu am dreptate și să mi se demonstreze astfel cu argumente. Însă Comisia și Consiliul trebuie să dea dovadă de deschidere în așa fel încât să ne putem reuni pe puncte comune, absolut importante. Pentru că aici e vorba de credibilitatea noastră care este în joc. Și de multe ori am spus și pe bună dreptate că Europa nu trebuie să devină un spațiu pentru imigrația ilegală. Europa una, trebuie să fie o, o Europa egalitară și toți cei care vin în Europa în mod legal trebuie să aibă șansa de a se integra în societatea noastră europeană. Și nu putem face acest lucru dacă există cetățeni uh, la mâna întâi și la mâna a doua. Uh, trebuie ca toți lucrători, indiferent că sunt lucrători naționali sau din țări terțe, să se poată bucura de aceleași drepturi. Și tocmai asta am încercat să fac prin amendamentele pe care vi le-am explicat. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare plină de entuziasm. În mod normal, am, încheiem, ar trebui să încheiem aici uh, ședința noastră. Cu multă amabilitate, interpreții ne-au propus să mai rămână încă 10 minute. Țin să le mulțumesc pentru asta. Și atunci vă pun întrebarea următoare. Terminăm discuția mâine sau vă cer să interveniți foarte pe scurt? Deci, acceptăm propunerea interpreților de 10 minute și vom termina mâine. Ok, foarte bine. Mai întâi, doamna Reuten. Voorzitter, collega Serkas weet dat dat ik, ehm, dat ik heel vaak... Ehm, Mulțumesc foarte mult. Eu sunt în linii mari de acord. Dar aici se pornește de la un punct care este același întotdeauna. Această directivă de ce ne dorim această directivă? Ne dorim să avem o nouă bază juridică și acest lucru l-au spus și colegii mei. Și aș vrea să continui în același sens. Un punct politic este următorul. De exemplu, dacă fac o referire la directiva din anul 2003, și la regulamentul Consiliului din același an, atunci găsim un alt motiv. Găsim acolo și niște dispoziții speciale și o expunere de motive diferită. Dar acum trebuie să vedem dacă lăsăm acest la o, la o parte sau nu. Eu cred că în principiu problema este una politică. Și ajung acum și la amendamente. Considerentul 9. Am următoarea impresie. Cred că testul comisiei este mai bun decât cel care a fost propus. Considerentul 2. Dosarul ar trebui să se subordoneze directivei și aș fi vrut să știu din partea Comisiei care ar fi consecințele dacă acest, această uh, propunere va fi acceptată. Nu găsesc nimic nou în acest nou dosar. Însă, doamnă președintă, mă întreb ce dorește să facă colegul nostru. E vorba de o situație în statele membre, o situație transfrontalieră. Și aici cred că Comisia are dreptate și aș dori să știu atât din partea Comisiei cât și din partea domnului raportor ce ar însemna următorul lucru dacă nu s-ar ce se spune exact în acest raport. Și trec acum la consideren, la amendamentul 4 amendamentul 4 și 5, amendamentul 6. Înțeleg ce se dorește prin acest amendament, e vorba de pregătirea profesională. La început credeam că e vorba de pregătire în general, iar cu amendamentul 7 am într-adevăr o mare problemă. Aici aflăm de dispozițiile care există în statele membre în ceea ce privește protecția socială, dar în același timp vorbim despre un regulament. Un regulament nu ar trebui să aibă niciun fel de dispoziții care contravin normelor din statele membre. Și acum trec la amendamentul 8, cu acesta nu am nicio problemă, numărul 10. Aici deja îmi pun un semn de întrebare. La, punctul, la amendamentul 11 o schimbare tehnică, sunt de acord cu aceasta, trecem la, punctul 2, la amendamentul 12. Aici nu înțeleg. Aș dori să știu care ar fi consecințele în acest caz. Și același lucru este valabil și pentru amendamentul 13. Cu 14 și 15 sunt de acord dar nu pot să am o privire de ansamblu asupra acestor lucruri. Pe de altă parte, am spus că sunt și anumite lucruri luate în considerare în raport care nu ar fi trebuit să apară, pentru că sunt probleme politice. Colegul Lambert știe că anul trecut au mai existat amendamente asupra cărora nu s-a căzut de acord. Vă mulțumesc și îmi cer scuze. Cu Euh, Madame Essaya, puis... Euh, Mulțumesc, domnule Mulțumesc. În cazul acestei directive e vorba despre o simplificare E vorba de asemenea și de faptul că resortisanții din, stările, din țările terțe ar trebui să se afle într-o situație mai bună. Dar e vorba de o piață de muncă pe două niveluri în Uniunea Europeană. Cred că aici intervine și subsidiaritatea și că acest principiu e încălcat. Există deja anumite dispoziții naționale în acest sector, în ceea ce privește drepturile. La articolul 12 cred că nu aveți dreptate pentru că vorbim aici despre persoane care vin într-o țară pentru ședere și muncă deci vorbim despre un certificat care să le dea dreptul de muncă acestor persoane. Dar pot exista persoane care vin cu alte planuri într-o altă țară. Deci, depinzând de locul din care vin și unde vor să lucreze, ar trebui să depindă și acest certificat. însă aici apare următorul lucru. Cum pot să primească asemenea oameni drepturile pe care le cer dacă nu se află într-o anumită situație. Și mă refer aici la Finlanda. În Finlanda avem o zonă de graniță foarte mare cu Rusia. și există cetățeni ruși care vin să lucreze pe termen scurt în Finlanda. Pot să lucreze doar pe termen scurt în Finlanda. Însă, familia acestora rămâne în Rusia. Deci, în aceste condiții, ei pot să-și mute întreaga familie, astfel încât ei intră în sistemul nostru social. Așa că nu știu că un singur stat ar trebui să fie răspunzător în acest caz. Cui se adresează exact această directivă? Trebuie să fie neapărat luată în considerare și țara de reședință. Nici nu știu cât ar putea să coste toate aceste lucruri. Vorbim aici de 1,3 milioane de euro. și probabil că acest lucru trebuie luat în considerare din nou la punctul 13. Dacă sunt luate în considerare și alte persoane, atunci ce se întâmplă? Nu mai sunt lucrurile posibile? Merci beaucoup. Uh, Mulțumesc foarte mult. Este ora 7 fără 20. Vă propun să ne oprim aici pentru că nu ar fi uh, corect să grăbim discuția, nu ar fi corect uh, față de cei doi uh, oratori. Vă propun să reluăm ordinea de zi mâine dimineață și vom da cuvântul doamnei Lambert și doamnei Incheviciute și vom putea încheia discuția. Mulțumesc!